Okay, dear colleagues. Dragi colegi, bine ați revenit la cea de-a doua parte a ședinței noastre de astăzi. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, și anume negocierile referitoare la un comerț electronic multilateral. Cred că pentru toată lumea e clar că digitalizarea este un proces în curs care a schimbat în mod considerabil felul în care facem afaceri. Iată de ce cred eu este cât se poate de pertinent să discutăm despre norme internaționale pentru comerțul electronic, mai ales având în vedere contextul globalizării, nevoia de a proteja datele cu caracter personal și așa mai departe. Iată de ce cred că este o decizie importantă, in, înțeleaptă să începem negocierile referitoare la comerțul electronic. Sper că odată lansat procesul uh, oficial la Organizația Internațională a Comerțului, Runda aceasta a avut loc la Geneva pe 24 și 27 septembrie. Alături de noi se află negociatorul șef al Uniunii Europene pentru a ne pune la curent referitor la starea actuală a lucrurilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici. Dați-mi voi să spun asta de la bun început, pentru că pentru că comerțul electronic este un, uh, foarte bun, uh, este foarte important pentru noi. Decision To establish a monitoring group uh, dealing Există un grup de monitorizare care tratează special această problemă a comerțului electronic, pentru că puteți vedea din uh, prezentarea succintă pe care am pregătit-o în PowerPoint că uh, mă gândisem inițial uh, la un timp mai lung alocat acestei prezentări, însă voi schimba pe aici pe acolo uh, lucrurile. În parteneria cu domnul Danti am, am putea împreună uh, și cu dumneavoastră să uh, ajungem la uh, elementele cheie care vizează această inițiativă. Câteva cuvinte acum pentru a uh, ilustra puțin contextul și importanța uh, Uh, comerțul electronic la nivel uh, uh, mondial. Vorbim despre cifre care sunt amețitoare absolut, aproximativ 30 de trilioane în 2017 de dolari, cu peste 1,3 miliarde de oameni care cumpără bunuri online. Asta în situația în care aceasta este doar o mică piesă de pe ordinea noastră de zi, pentru că uh, comerțul electronic uh, trece dincolo de ceea ce înțelegem noi uh, prin shopping online, și anume ajunge la o parte digitală a comerțului prin care programe de calculator sunt schimbate la nivel transfrontalier, sunt împărtășite la nivel transfrontalier. Punctul de plecare este acela că nu există reguli globale în acest moment în legătură cu comerțul electronic. În Uniunea Europeană am început să dezvoltăm uh, o agendă um, avansată în ceea ce privește acest subiect, însă deocamdată nu există norme globale în ceea ce privește comerțul electronic. De aceea negocierile OMC sunt atât de importante. Parlamentul European uh, s-a asociat îndeaproape um, procesul nostru intern de reflexie pentru a dezvolta o strategie uh, pentru comerțul digital. S-a redactat un raport din proprie inițiativă aici în Parlament, cam acum 2 ani, uh, care a fost o sursă de inspirație pentru Comisia um, Europeană în gestionarea comerțului digital. La nivelul OMC, Istoricul este uh, următorul. Subiectul nu este unul nou, deși uh, mulți la nivelul OMC încă mai numesc acest subiect uh, ca fiind un subiect nou. Negocierile au început în 1998, uh, când s-a stabilit programul de lucru al OMC în sens multilateral ani mai târziu uh, s-au putut face progrese tocmai pentru că un număr uh, mic de state foarte vocale s-au opus uh, progreselor negocierilor în legătură cu comerțul electronic până când toate chestiunile acoperite de declarația de la Doha vor fi fost rezolvate, mai precis agricultura. Asta a făcut ca uh, miniștrii uh, comerțului dintr-un grup de aproximativ 70 de state să decidă să uh, facă pași înainte în format uh, plurilateral la ultima conferință ministerială uh, ținută la Buenos Aires. Uh, după care a urmat un an de discuții exploratorii încununate de succes. După aceea, uh, la întâlnirea ministerială de la Davos din ianuarie anul acesta, un grup de mm, aproximativ 70 de state membre la vremea aceea s-au hotărât să inițieze negocieri reale uh, pentru comerțul digital sau comerțul electronic, așa cum este el uh, uh, cunoscut la nivelul OMC. Este un proces deschis, plurilateral e adevărat, Uh, însă sunt invitați toți uh, membrii OMC să participe. Astăzi, aproximativ 80 de membri OMC participă la aceste uh, întâlniri prezidate de Australia, ajutat, Australia ajutată de Japonia și Singapore. Uh, Însă e clar că aceste state fac o treabă foarte, foarte bună. Această inițiativă este mai ales importantă pentru Uniunea Europeană din două motive. Primul, firește, e importanța economică a acestui sector și tocmai v-am oferit niște cifre. Uh, și uh, apoi, pentru că pentru Uniunea Europeană probabil este o chestiune politică și strategică mai importantă decât era acum 2 ani. Această inițiativă poate fi privită ca un vehicul uh, important pentru a demonstra că funcția de negociere a OMC încă mai funcționează și încă mai poate să dea rezultate. Acest lucru este cu atât mai important uh, cu cât se fac uh, eforturi de către unii care merg împotriva solidității OMC ca și instituție atunci când vine vorba de alte domenii ale activității sale, alți piloni ai funcționării sale și mă gândesc firește la mecanismul de soluționare a litigilor. Există mai multe uh, provocări cu care ne vom confrunta, pe care trebuie să le discutăm în cadrul negocierilor plurilaterale. Există anumite tensiuni uh, Uh, între păstrarea nivelului de ambiție, chiar dacă există un număr mare de state care se implică în acest demers. Deci uh, e nevoie și de un anume nivel de ambiție aici, apoi de o arhitectură juridică care să permită o anumită flexibilitate de acțiune a membrilor OMC. Și pe fundal, să nu uităm, există tensiune dintre uh, China și Statele Unite care poate ar putea oferi Uniunii Europene posibilitatea de a acționa ca un fel de uh, mediator între uh, cele două. În ceea ce privește complexitatea acestor negocieri, ei bine, uh, în conformitate cu directivele moderne de negociere care au fost adoptate mai devreme în acesta, Uniunea Europeană a înaintat Uh, propuneri de text foarte cuprinzătoare care să acopere uh, mai multe subiecte. Unele dintre ele sunt identificate în această listă, de exemplu monatorium cu privire la uh, taxe vamale pentru transmisie electronică, măsuri de facilitare tranzacțiilor electronice, iar aici vorbim despre semnătura electronică, recunoașterea validității contractelor electronice, apoi chestiuni care țin de protecția consumatorului, am propus să existe măsuri de protecție a consumatorului și dispoziții împotriva spamului, adică uh, uh mesaje comerciale nesolicitate. Apoi există dispoziții prin care se propune negocierea în legătură cu fluxurile de date și localizarea, uh, apoi uh, în legătură cu dezvăluirea obligatorie a um, codului sursă și așa mai departe. Deci sunt niște chestiuni care uh, cu siguranță vor mai fi discutate la solicitarea Parlamentului aici. Am înaintat oricum și niște propuneri în ce privește neutralitatea internetului. Dăm destul de multă importanță sectorului serviciilor de telecomunicații aplicații, pentru că sunt companii multe care acționează în acest domeniu și apoi am solicitat reforme de reglementare și acces la uh, piață în acest uh, domeniu. Mai sunt și alte propuneri uh, pe masa de discuții, firește, pentru că acum ne aflăm în situația în care 22 de propuneri au fost înaintate pentru uh, discuție. Uh, China a făcut o nouă propunere săptămâna trecută, o chestiune care va reprezenta uh, realmente o provocare pentru că o parte dintre propuneri merg foarte departe. Foarte succint uh, pot să vă spun exact unde suntem în acest moment, în acest proces. Negocierile au început în mai, am înaintat propunerile noastre în aprilie, am avut trei runde de negociere în mai, iunie și iulie, iar acum, săptămâna trecută, uh, a avut loc cea de-a patra rundă de negocieri Uh, când am început să uh, citim pentru a doua oară uh, cele 22 de propuneri pe masa de discuții. Apoi s-au aliniat toate propunerile într-un singur document pentru a facilita um, discuțiile și discuțiile acestea au fost foarte bune săptămâna trecută. Este vorba despre o evoluție pozitivă în comparație cu situația din primăvară, când um, puteți vedea statele OCDE ca de obicei, și statele uh, avansate care au uh, experiență în comerțul digital uh, au luat uh, parte. Însă, săptămâna trecută am putut uh, vedea o implicare tot mai mare a statelor în curs de dezvoltare. Or, uh, asta e ceva ce noi salutăm și încurajăm și statele africane au început să participe la acest proces. Kenya, Costa de Fildeș uh, uh, sunt ultimele care s-au adăugat de mesul. Săptămâna trecută, Senegalul, care nu este oficial parte a procesului, a avut un uh, rol activ de jucat în discuții, deci semnale pozitive. E adevărat că săptămâna trecută ne-am axat pe subiecte care sunt destul de tehnice și nu neapărat foarte controversate. Mă gândesc, după cum vedeți și pe ecran, la elect- contractele electronice, uh, semnături electronice și uh, facturi electronice. Sunt însă chestiuni foarte, foarte sensibile pentru Uniunea Europeană. Aici am primit o propunere din partea Statelor Unite și a Japoniei de a exista dispoziții uh, în uh, viitorul acord cu privire la comerțul electronic pentru nediscriminarea produselor digitale. E ceva ce ar uh, constitui uh, credem noi, o potențială amenințare la modul în care Uniunea Europeană își apără, dar mai important de atât își promovează diversitatea culturală. După cum probabil știți, avem un sistem de limite cantitative, există cote uh, Uh, pentru uh, operele culturale uh, din platformele online sau din cinematografe în ceea ce privește accesul la muzică sau la filme. Un astfel de principiu al nediscriminării transmisiilor digitale sau a produselor digitale, cum sunt ele numite, s-ar opune în mod direct sistemului nostru de promovare a diversității culturale în domeniul serviciilor. Deci, uh, uh, ne-am opus ferm uh, și agresiv acestei propuneri săptămâna trecută. Discuțiile au fost bune pentru că în legătură cu acest subiect au existat anumite state care se puseseră de acord asupra acestor propuneri în contextul altor negocieri regionale Uh, iar aceste state au luat cuvântul pentru a susține Uniunea Europeană, ceea ce nouă ni s-a părut uh, o diferență menită să ne dea asigurări uh, din perspectiva tacticilor de negociere. Apoi chestiuni precum facilitarea tranzacțiilor digitale sau protecția consumatorului, puteam simți în sală faptul că diferențele între state aici erau doar de natură tehnică și uh, nu exista prea multă atracție pentru nediscriminarea produselor digitale. Apoi mai exista o propunere legată de răspunderea furnizorilor de servicii de internet sau platformelor de internet. Uh, tot la începutul discuțiilor ne aflăm în ceea ce privește transparența, însă sunt chestiuni uh, totuși care sunt uh, uh, caracteristice unui proces aflat abia la început. Voi încheia spunând următoarele. Subiectele pentru următoarele runde de negociere, după cum puteți vedea, uh, ritmul este foarte intens. Abia m-am întors de la Geneva săptămâna trecută, iar peste trei săptămâni voi uh, întoarce pentru încă o săptămână, iar apoi, la finele lui noiembrie, din nou uh, voi merge la Geneva pentru a discuta chestiuni Uh, legate de aceste negocieri. În octombrie vom discuta aspecte legate de fluxurile de date și uh, uh, modul în care se protejează datele, servicii de telecomunicații și chestiuni vamale, iar în noiembrie moratorium cu privire la taxe vamale, neutralitatea internetului și accesul la piață. Aceasta a fost o imagine de ansamblu pe care v-am putut oferi, însă rămân la dispoziția noastră pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare de ansamblu foarte cuprinzătoare. Într-adevăr, povestea este una lungă E clar însă că vor urma uh, și negocieri reale și succes, dar deocamdată pot să spun că lucrurile arată destul de uh, uh, promițător s-ar putea, într-adevăr, să facem o legătură între statele industrializate și cele în curs de dezvoltare. Mai întâi dau acum cuvântul raportorului nostru, domnul Danchi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului China pentru că uh, ne-a spus în detaliu cum uh, stau lucrurile în negocierile acestea. E clar că avem de face cu o provocare serioasă, că trebuie să ne actualizăm relațiile comerciale internaționale, mai ales în lumina acestor schimbări tehnologice și economice sunt niște chestiuni care au fost negociate în relațiile comerciale pe vremea când nu exista o eră digitală. După cum arată lucrurile, avem oportunități uh, serioase uh, datorită noilor tehnologii și datorită uh, lanțului de distribuție îmbunătățit. Comerțul electronic devine așadar un instrument indispensabil în relațiile economice uh, internaționale ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană are acum uh, o trusă de instrumente legislative foarte sofisticate la care am uh, lucrat uh, în ultimii ani și în încercarea de a găsi o strategie pentru piața unică digitală, pentru a alinia cadrul juridic astfel încât operatorii economici să aibă mai multă certitudine și mai multă încredere. Trebuie însă să definim niște reguli comune între noi și alte state ale lumii. Trebuie să facem uh, asta pentru a ne asigura că exploatăm la maxim potențial comerțul electronic și pentru a ne asigura că există siguranță și certitudine pentru consumatorii noștri. Trebuie să ne asigurăm și că tranzacțiile cu statele terțe sunt uh, sigure. Comerțul electronic, firește, este un fenomen uh, global. Dacă nu avem reguli comune, atunci dispozițiile vor fi aplicate uh, de către uh, principalele conglomerate private care uh, dezvoltă standarde în economia digitală. Negocie, negocierile OMC pot fi văzute ca o oportunitate uriașă uh, pentru ca exporturile uh, europene înspre state terțe să sporească. Datele arată că există marje semnificative de creștere, mai ales în ceea ce privește anumite uh, sectoare pentru uh, IMM-urile europene și pentru întreprinderile aflate la început. Ele pot să dezvolte anumite produse pe piață sau pot uh, livra servicii clienților oamenilor peste tot în lume. Gândiți-vă puțin la potențialul existent în, în Asia. Așadar, aceste uh, negocieri trebuie să scape de barierele uh, și protecționismul încă existente în anumite locuri. Astfel, companiile europene ar putea să aibă acces la piețele din statele terțe. Negocierile în curs trebuie să-și aducă o contribuție um, uh, la securitatea importurilor din statele terțe. Există îngrijorări uh, Uh, legate de uh, calitatea și uh, siguranța importurilor din state terțe la nivelul consumatorilor și la nivelul um, uh, operatorilor economici. Este vorba despre bunuri vândute prin platforme uh, pe internet. Consumatorii oricum au dreptul la un uh, produs în legătură cu care să fie siguri uh, sau în legătură cu care să existe uh, service uh, pus la dispoziția uh, consumatorilor. Să sperăm că consumatorii nu vor mai avea probleme odată ce vor apela la comerțul electronic și că aceste incertitudini vor fi eliminate. Una dintre provocările cheie pentru comerțul electronic vizează datele și aspectele legate de date. Mie europea. Sono alla base del, di tecnologie fondamentali come l'intelligenza artificiale e il cloud computing. Datele susțin inteligența artificială, cloud computing-ul și așa mai departe și sunt inputul cheie pentru multe servicii online și procese de producție și procese logistice. Deci trebuie să putem să ne bazăm pe date, să dezvoltăm noi produse și servicii Asta ne va oferi un avantaj. Prin urmare, trebuie să acționăm și să vedem acest mediu digital ca pe locul în care putem avea o concurență loială între operatori economici, între companii care generează date, uh, adesea uh, în, în uh, în aceste companii sunt intermediari și nu sunt în uh, frontierele Uniunii Europene, ci mai degrabă în America. Ei au aceste date și le stochează. Trebuie să vedem această chestiune ca o chestiune care trebuie examinată mai în amănunt în ce privește compatibilitatea standardelor uh, cu cadrul legislativ european și cu siguranța cibernetică trebuie să nu edulcorăm standardele pe care le-am realizat în Europeană ce privește protecția datelor, securitatea IT, neutralitatea netului. Toate aceste lucruri uh, au fost uh, explicate și exprimate în timpul negocierilor și s-a făcut o referință specifică în ce privește nevoia ca Uniunea Europeană să asigure cibersecuritatea am, uh, în câțiva, în uh, mandatul anterior am adoptat două directive importante, inclusiv una privind cibersecuritatea și uh, după părerea mea, aceste chestiuni trebuie supravegheate cu atenție în timpul negocierilor. La fel, același lucru și cu aspectele legate de proprietatea intelectuală și de industria audiovizuală. Tot ce am menționat înainte va fi discutat la negocierile care vin Uh, și sunt sigur că discuțiile între Comisie și grupul de monitorizare vor fi foarte fructuoase și că vom putea uh, să ne facem auzite prioritățile negocierilor la OMC. Grazie. And now for the EPP. Mulțumesc și acum pentru uh, PPE, domnul Mabon, până la 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Tehnologiile digitale au un impact real asupra Europei și a întregii lumi în moduri foarte diferite prin crearea de noi produse, noi servicii și noi modele de afaceri și uh, practic creează schimbări majore în modul în care uh, se fac afacerile și în care oamenii își trăiesc viețile, de fapt. Deci e foarte promițător faptul că aceste negocieri sunt pe calea cea bună și sperăm că vom avea reguli comune în acest domeniu cât mai curând. Uh, aș vrea să mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei și de asemenea să-i adresez trei întrebări rapide la care aș vrea să primez răspunsuri. Mai întâi, dat fiind uh, calendarul care a fost prezentat, aș vrea să știu dacă Există posibilitatea de a încheia cu succes un acord uh, până la următoarea conferință ministerială de la Kazakhstan sau cum uh, deci care e uh, calendarul prevăzut cu excepția celui pe care ni l-au arătat astăzi? Aș vrea să am mai multe detalii în ce privește fluxurile de date și caracterul privat al datelor pentru că adică asta se va discuta în octombrie și vreau să știu cum, care e starea de fapt în legătură cu aceste două chestiuni și, nu în ultimul rând, desigur, am auzit că China a prezentat o propunere de text. Este deja o realizare din partea, o evaluare din partea Comisiei în legătură cu această propunere de text a Chinei. Mulțumesc foarte mult pentru Renew Marie Pierre. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc reprezentantului Comisiei Europene pentru prezentarea foarte clară și foarte completă. Ați reamintit necesitatea de a întări regulile internaționale în ce privește comerțul electronic și de a reglementa acest sector. Suntem cu toții convinși de această necesitate. E o chestiune esențială pentru a garanta respectul protecției datelor, pentru a asigura un acces mai bun întreprinderilor europene la piețe și pentru a apăra avantajele concrete ale consumatorilor. Vreau să vă cer mai multe precizări pe câteva puncte, mai ales în ce privește libera circulație a datelor și protecția datelor personale. Cum înțelegeți să acționați astfel încât Uniunea Europeană să devină într-adevăr lider pe această chestiune? Apoi, în ce privește IMM-urile? Comerțul electronic constituie o oportunitate pentru ele. Cum uh, a fost abordată această chestiune specific pentru IMM-uri uh, ca elemente de negociere și, în fine, colegul meu s-a referit la China și eu aș vrea să vă aud Uh, vorbindu-ne despre acest stat care are practici și viziuni diferite în ce privește în special localizarea datelor. Deci cum credeți că veți găsi o bază pe care să aveți un acord. Și, în fine, sigur, mă bucură crearea grupului de supraveghere începește comerțul electronic în cadrul uh, comisiei noastre. Cred că vom avea ocazia să lucrăm mai strâns uh, pentru îmbunătățirea unui cadru multilateral și să avem o strategie digitală întărită, pentru că am văzut la audierea domnului Hogan că uh, răspunsurile pe, acest, pe această temă au fost încă un pic slăbuțe. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Bourgeois. Mulțumesc și eu. Aș vrea să mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei și să pun două întrebări. Mai întâi, uh, membrii participanți reprezintă 19% din comerțul global, dar uh, sunt o minoritate în cadrul OMC. Deci multe țări în curs de dezvoltare nu sunt parte din acest efort. Asta evident că va avea consecințe și asupra lor și la nivel global atunci când se va ajunge la un, dacă se va ajunge la un acord, la un deal. Și a doua mea întrebare, evident, se referă la China. Reprezentanții chinezi au încercat, se pare, să reducă domeniul de aplicare al negocierilor. Deci care este acum atitudinea Chinei și vedeți China ca pe cel mai mare pericol și un posibil uh, blocant pentru aceste negocieri? Mulțumesc foarte, mulțumesc foarte mult. Uh, Christoph uh, Hans. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare privind diferența dintre datele personale și datele non-personale, pentru că se constată că în ce privește datele personale avem o mare problemă de flux, de acceptare și că facem uh, uh, progrese foarte lent, ca să nu zicem că nu facem deloc și uh, am putea prevedea uh, ceva progrese mai rapide în acest domeniu, pentru că avem o legislație europeană în funcție, am putea să ne exportăm modelul și să vedem uh, cum putem obține rezultate. Știu ce va răspunde Comisia, dar atunci trebuie să avem o distinție clară și netă între datele de natură personală și datele de natură non-personală, deci, după părerea mea, trebuie să lucrăm la această diferență și la această definiție. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru prezentarea foarte detaliată și, sigur, nu cred că cineva subestimează importanța acestor negocieri și a unui acord în cadrul OMC, pentru că fiecare țară va fi impactată de viitorul comerțului uh, digital și în special a comerțului electronic. Vreau în primul rând să subliniez cât de departe s-a ajuns în negocieri și cât de nevoie este să prioritizăm interesul comun pentru ca datele și comerțul digital să servească interesul public, să servească interesul comunităților, al statelor, al municipalităților, al oamenilor, pentru că trebuie să garantăm liberul acces la date pentru toată lumea, să dăm tuturor șansa de a participa la dezvoltarea economică, deci uh, să nu se decidă încotro mergem prin intermediul privatizării. A doua întrebare, ați menționat deja pentru următoarea rundă, uh, știu că s-a, foarte multe companii de broadcasting, de TV și mai ales și chiar și televiziuni publice sunt afectate de această chestiune a transferului de date pentru că astăzi ea este considerată ca parte a fluxului comercial. Uh, asta ce înseamnă? Înseamnă că companiile de broadcasting și de tele, camere, canale de telecomunicații trebuie să uh, acopere această problemă și uh, trebuie să o facă în interesul comunităților și cetățenilor și trebuie să ne asigurăm că interesele acestora sunt garantate în viitor. Apoi, inteligența artificială este ea deja acoperită ca un subiect special de negociere, poate în aceste eh, discuții și, în fine, cum intenționați să ușurați accesul eh, la rezolvarea disputelor și la despăgubiri atunci când apar probleme legate de uh, date. Atât deocamdată, dar aș încuraja Comisia noastră să avem o audiere, să organizăm o audiere în viitor apropiat, pentru că mi se pare o temă foarte largă de discuție. Da? Și sperăm că și inteligența umană ar putea să fie acoperită, nu doar cea artificială, spune președintele. Heidi Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. E confuzant că vorbim despre acordul pe comerț electronic în timp ce, în realitate, E vorba de un acord pe mult mai multe chestiuni decât doar comerțul electronic, inclusiv toate regulile digitale care sunt necesare pentru a se asigura că țările industrializate au acces la date în viitor. Și apoi, când venim la problemele foarte importante și periculoase, în primul rând, proprietatea. Vedem că unele țări, cum ar fi China, trec către Uh, un, uh, o proprietate cuprinzătoare în uh, legislația lor prin cibersecuritate. Am spus că am discutat acordul cu Vietnam că uh, ciber, legislația privind cibersecuritatea în China este unul dintre cele mai mari obstacole în calea unui acord și în ratificarea acestui acord, pentru că este un mare obstacol pentru uh, business, pentru uh, companiile europene, dacă ele nu pot fi sigure că datele lor sunt uh, uh, securizate și e important să cerem o transparență și o angajare proactivă cu stakeholder și cu cetățeni deopotrivă. Toți ar trebui să poată să monitorizeze discuțiile și să fie consultați în mod proactiv și să li se permită să ofere contribuții. Și ultimul meu comentariu este că noi considerăm că uh, acordurile comerciale nu sunt forumul potrivit pentru a aborda uh, orice aspect al politicii digitale și că nu toate aspectele sunt uh, potrivite pentru acorduri comerciale, cibersecuritate, internetul lucrurilor, net neutralitatea, protecția internetului, toate acestea sunt importante, dar conform opiniei noastre nu ar trebui să fie abordate în contextul acordurilor comerciale, mai ales atunci când legislația internă evoluează atât de rapid. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare a situației. Uh, de fapt, mulți colegi v-au întrebat despre date și fluxuri de date și ce este categorizat drept date private, date publice. Puteți să ne dați uh, o prezentare a situației actuale în ce privește pozițiile de deschidere în negociere ale fiecăror țări legat de fluxul de date, localizarea datelor, uh, de exemplu inițiativa legislativă japoneză privind uh, fluxul de date uh, de încredere. Deci care sunt pozițiile? Președintele, vă mulțumesc foarte mult și acum, domnule China, aveți foarte multe întrebări și cred că vă las șapte minute. It took you much more than... Ați avut nevoie de mai mult de șapte minute pentru a pune întrebările, așa că va fi greu să răspund, uh, dar am să încerc să fac tot ce-mi stă în putință. Vreau din nou să scot în evidență că noi la comisie vrem să contribuim uh, în mod activ la grupul pe care l-ați înființat. Înainte de toate, termenul limită, posibilitatea de a finaliza cât mai repede. Da, într-adevăr, uh, în ce privește anumite aspecte necontroversate, putem ajunge la anumite rezultate, dar trebuie să fim realiști. Nu vom ajunge la un acord privind la toate punctele, pur și simplu pentru că nu avem suficient timp pentru a discuta despre toate. Mulți deputați au, accept, au întrebat referitor la fluxurile de date și la protejarea confidențialității. După cum știți, în ultimii doi ani, Uniunea Europeană a, a elaborat o poziție consolidată referitor la acest subiect atât de complex privind interacțiunea între fluxurile de date delocalizate și, pe de altă parte, confidențialitatea datelor, lucru important pentru că atunci când am dezvoltat abordarea GDPR tocmai începea să fie pus în aplicare, așa că am acordat atenție deosebită acestor aspecte. Prin urmare, avem o nouă abordare care se reia în orice acord comercial, pentru că dacă tot discuți despre drepturile fundamentale, nu există motiv pentru a avea o altă poziție în, acord, în negocierile cu Australia sau în negocierile cu Indonezia sau în negocierile de la OMC. Noi vrem să concentrăm localizarea și atenția acordată datelor din perspectiva elementelor importante pentru sectorul economic. Pentru comerț, importantă este localizarea datelor. Așa că noi vom concentra aici. Ne vom uh, asigura de asemenea că părțile, membrii, cum se numesc la OMC, își, mă, își păstrează confidențialitatea la nivelul dorit de ei. Comisia este absolut de acord cu aceea dintre dumneavoastră care ne-ați reamintit că OMC-ul nu este um, un context standard uh, și nu este în măsură să decidă ce nivel de confidențialitate vor aplica membrii săi. OMC-ul se află acolo pentru a se asigura că anumite principii de bază pentru un comerț deschis sunt respectate, dar nu are un rol în ce privește aspecte legate de securitate sau confidențialitatea datelor. Prin urmare, membrii au capacitatea de a reglementa în ce privește confidențialitatea datelor. Uniunea Europeană și-a asumat această prerogativă, concentrându-se mai ales pe localizarea datelor. Am introdus o nouă excepție pentru confidențialitate, cu o formulare un pic mai amplă decât Excepția care există la ora actuală pentru confidențialitate în uh, normele OMC. Acum, pentru a vă răspunde la întrebarea dumneavoastră, e o situație asemănătoare cu anumite, cu cea din anumite state membre care au venit cu propuneri unde principiul liberii circulații a datelor este principiul umbrelă. Se abordează de asemenea localizarea datelor, după care Există o excepție cu caracter restrictiv pentru confidențialitate, însă, și aici în mod paradoxal, există o excepție mult mai amplă pentru orice altceva decât confidențialitatea. Este o excepție la începutul negocierilor fluxurile de date vor putea fi discutate ulterior, pentru că nu-mi închipui că discuțiile de la începutul lui octombrie ne vor permite să înaintăm foarte repede. Vom putea clarifica ulterior poziția, dar dacă ar fi să identific un subiect care să fie, de fapt, uh, unde vom uh, pune punctul pe ei, va fi cu siguranță fluxul de date, așa că vom, avea, vom mai avea timp pentru a intra în amănunte aici. Propunerea chinezilor, propunerea lor de text și evaluarea noastră, deocamdată e uh, la început, într-o etapă inițială, vorbește de plățile electronice, de serviciile de logistică, de nediscriminarea între infrastructuri, îmi cer scuze, între companiile care oferă infrastructură de telecomunicații, lucruri care presupune consultări care merg dincolo de orizontul limitat al uh, experților comerciali cu care am lucrat până acum va fi cu siguranță o provocare pentru negocieri. Având în vedere că au înaintat aceste propuneri în cursul săptămânii trecute, nici măcar nu am început să le discutăm la Geneva. Vom, începe, vom începe să discutăm uh, abia în octombrie, când vom discuta despre partea referitoare la vămi. Acum, în ce privește întrebarea legată de IMM-uri, uh, Deocamdată nu există propuneri specifice pentru IMM-uri, din motive clare. Comerțul electronic în sine, comerțul digital, reprezintă o punte pentru o mai bună integrare a IMM-urilor în economia globală. Pentru că se ocolesc toate constrângerile pe care le le prezinte infrastructura pentru IMM-uri, pentru că trebuie să dezvolte accesul pe piață. Prin intermediul comerțului electronic uh, ai de îndată acces la clienți peste tot pe glob. Iată, prin definiție, comerțul electronic, comerțul digital va fi în avantajul IMM-urilor dar și pentru țările în curs de dezvoltare. Pentru acestea, din urmă, este un instrument deosebit de puternic pentru a depăși obstacolele pe partea aprovizionării de care se lovesc atunci când, depinde o țară din uh, Africa de Sud dorește să exporte carne de pui. Știu că se lovește de constrângeri și obstacole pe care le consideră imposibil de depășit. Iată, comerțul electron le permite IMM-urilor să aibă acces uh, dintr-o lovitură pe piața globală. În ce privește fluxurile de date, fie că e vorba de mecanisme de supraveghere, fluxurile de date, folosirea recunoașterii faciale, ingerințe în uh, intimitatea persoanelor vor fi o problemă cu China. Nu au blocat deocamdată negocierile. Partenerii chinezi au fost destul de clari în ce privește liniile roșii pe care le vor impune, dar și Uniunea Europeană are de partea ei uh, limite, după cum spuneam, nediscriminarea în ceea ce privește produsele digitale. Partenerii chinezi se implică uh, direct, în mod autentic în negocieri. Rămâne după aceea de văzut uh, cum vor evolua după aceea um, consecința relațiilor cu Statele Unite. Foarte pe scurt, am luat notă de comentariile domnului Scholz referitor la faptul că trebuie să ținem cont de interesul uh, general în cadrul acestor negocieri, mai ales când vine vorba de accesul la date, avem propuneri bune în discuție. Vorbeați de interesul posturilor de televiziune și norme privind telecomunicarea. În ziua de astăzi, internetul este mijlocul cel mai amplu de telecomunicare. Iată de ce propunem să vă oferim dumneavoastră cadrul de reglementare pentru serviciile de telecomunicație inclusiv uh, facilitarea vieții și protecția intereselor acelor uh, persoane care folosesc acest tip de mecanism online pentru a-și furniza serviciile. Inteligența artificială nu este deocamdată uh, luată la acest capitol. Nu avem deocamdată un capitol intitulat Inteligența artificială. În ce privește soluționarea litigiilor, știm că este o problemă la OMC. Toate propunerile în discuție sunt disponibile pe internet. Nu doar dumneavoastră aveți acces la ele, ci întreaga opinie publică are acces la documentele noastre. Noi am participat uh, la un dialog uh, cu societatea civilă E un subiect care va fi în continuare discutat cu actorii implicați. Primez multe vizite din partea ONG-urilor, din partea actorilor uh, din sectorul privat. Niciodată nu am refuzat uh, o solicitare de întâlnire și nu voi face acest lucru. Cred că am răspuns aici la toate întrebările. Nu ne aflăm aici pentru a negocia la, privind acele aspecte care nu țin de comerț. Mulțumesc foarte mult! raportorul nostru, domnul Dante. Mulțumesc. Eu am uh, câteva observații de făcut. Vom urmări cu mare atenție cum vor evolua lucrurile. Am văzut uh, calendarul foarte intens. Vom la legătura deja de săptămâna viitoare cu Comisia pentru a urmări îndeaproape evoluția negocierilor. Da, cu siguranță vom urmări îndeaproape, foarte îndeaproape acest uh, proces, pentru că e un subiect de mare interes. Bun, am încheiat cu acest punct și trecem acum la punctul 10. E vorba uh, de încheierea unui acord uh, între Ucraina și Uniunea Europeană în ceea ce privește carnea de pui. S-a constatat o creștere subită a cărnii de pui uh, pe piața europeană. Am întrebat, uh, prin urmare, uh, sau au apărut întrebări referitoare la sursă, la categorii. Avem alături de noi un reprezentant al Digi Agri care ne va pune la curent în aproximativ 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, nu am să am nevoie de 5 minute. Câteva cuvinte. Uniunea Europeană și Ucraina se bucură de un acord uh, amplu uh, de liber schimb, bineînțeles că există excepții. Sectorul cărnii de pui uh, nu a fost liberalizat în cadrul acestui acord, este un acord, este un sector protejat în Uniunea Europeană. I-am oferit în schimb, Ucraina e o cotă de 20.000 de tone de carne de pui, mai ales de piept de pui. Din 2016 am constatat o uh, sporire a importurilor uh, din Ucraina, să mă rog, a exporturilor Ucrainei către Uniunea Europeană. 4.000 de tone în 2016, 27.000 de tone în 2017 și în 2018, aproape 55.000 de tone. Practic, Ucraina identificase, dacă vreți, o lacună în acord. Existau două linii tarifare liberalizate pe care le puteau folosi pentru a exporta carne de pui de înaltă calitate în Uniunea Europeană. Nu e neapărat intenția acordului, dar absolut legal. Bineînțeles, acest lucru a trezit îngrijorările statelor uh, noastre membre, a sectorului cărnii de pui din Uniunea Europeană. Am negociat cu Ucraina pe parcursul anului trecut și al acestuia pentru a încerca să limităm, să punem un plafon um, la acest export aparent nelimitat de carne de pui din Ucraina. Anul trecut Comisia a ajuns la un acord și anume că se va plafona la 50.000 de tone de carne de pui. Aceste, uh, volumul acestor exporturi din uh, Ucraina și în acest fel se va elimina lacuna. Iată propunerea pe care vă o prezint, a fost adoptată de Consiliu în timpul verii. V-am comunicat de asemenea, domnule președinte, că dorim ca acest acord să fie aplicat cu titlu provizoriu așteptând, uh, bineînțeles, consimțământul Parlamentului, mai ales având în vedere nevoia urgentă de a limita exporturile din Ucraina. Ucraina a acceptat să-și limiteze exporturile înspre Europa. În acest fel ne protejăm proprii producători, fără acest acord, Ucraina ar putea să continue să exporte cantități nelimitate de piept de pui și, după cum știți, dispune capacități nelimitate în acest sens. Deja în acest an au depășit 50.000 uh, de tone și ar putea să ajungă până la 70-80.000 de tone până la finele anului. Iată de ce ne-am dorit ca acest acord să fie să intre în vigoare cât se poate de repede pentru a ne proteja sectorul domestic. Ne așteptăm ca partea ucraineană să ratifice acordul în luna noiembrie și am încurajat Comisia INTA să procedeze cât poate de repede pentru a adopta acest acord. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult a noul nostru raportor permanent este doamna Iorie. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această uh, informare și pentru faptul că a prezentat contextul acestui uh, subiect. Cu permisiunea de a vă amuza, domnule președinte, voi vorbi limba mea maternă, doar pentru a mai spune câteva cuvinte în legătură cu acest subiect. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, nu mi-aș dori să vă distrez cu tot felul de vorbe de duh. Uh, prin urmare, îi voi folosi pe interpreți. Când am vorbit uh, despre acest subiect la început, uh, mi-amintesc că, că spuneam că dacă putem să le permitem să folosească o, o lipsă în reglementare, cu siguranță o vor face. Uh, cu siguranță Ucraina este un partener foarte important pentru Uniunea Europeană din perspectivă geostrategică de asemenea uh, și de aceea este interesul nostru să uh, avem cât se poate de multe acorduri comerciale cu Ucraina. Dar, după cum spuneam, dacă există o un neajuns, cu siguranță partea uh, uh, omologă va folosi acest uh, neajuns, acest vid. Prin urmare, trebuie să încercăm să scăpăm de ele, căci nu putem să fim uh, naivi, să ne imaginăm că aceste viduri nu vor putea fi folosite ca și oportunitate de către alții. Nu putem permite statelor uh, terțe uh, să intre pe piața Uniunii Europene pur și simplu, după care fermierii noștri să se confrunte cu probleme din cauza acestor, acestui fenomen. Dacă există un acord, atunci trebuie să-l și punem în aplicare. Firește, întrebarea este cum folosim aceste acorduri și uh, cum monitorizăm punerea lor în aplicare. Așadar, mi-aș dori să întreb uh, Comisia dacă n-ar putea să fie foarte atentă la uh, uh, punerea în aplicare acestui acestui uh, acord uh, odată ce acesta va fi finalizat. Chiar cred că aceasta este o soluție bună, eu o susțin și mi se pare că uh, Ucraina este gata să accepte aceste condiții pentru că acordul este important pentru ambele părți. Am două întrebări. Prima. Oare Comisia ar putea să identifice și alte viduri în ceea ce privește alte acorduri, să spunem? Și apoi cea de doua întrebare, uh, oare Comisia se gândește să monitorizeze acest acord? Adică care este follow-up-ul? Marit Berca. Mulțumesc. Salutăm faptul că Comisia a renegociat un acord tarifar cu Ucraina. Astfel se uh, acoperă neajunsurile exploatate de producătorii de carne de pui din uh, Ucraina. Carnea de pui a fost uh, considerată ca un subiect delicat la uh, vremea uh, negocierilor pentru un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Uh, însă, o parte din modificarea uh, aceasta presupune că volumul, cota, uh, va spori de la 20.000 uh, la 70.000, uh, deci mai mult decât triplu. Firește, asta dă naștere unor preocupări la nivelul fermierilor europeni. Aș dori să întreb și eu, ca și predecesorul meu, cum uh, putem să învățăm ceva de pe urma acestei uh, proaste experiențe pe care am avut-o în legătură cu o parte a acordului? Cum vom monitoriza lucrurile? Cum va face asta Comisia Europeană? Mulțumim. Heidi nu este aici. Thomas Petri nu este nici. Helmut Scholz pentru GUE are cuvântul. Vorbesc și în numele raportorului nostru din umbră, care nu a fost astăzi uh, aici, însă aș vrea să subliniez uh, faptul că subiectul este unul foarte sensibil, uh, este aici o problemă delicată și în ciuda uh, volumului exporturilor, cred că ar trebui să fim mai atenți uh, la bunăstarea animalelor, uh, la clauzele care vizează bunăstarea animalelor în procesul de producție și apoi să ne gândim dacă uh, uh, intră în Uniunea Europeană și pui vii. După care totul se leagă și de chestiunea uh, protecției consumatorului. Oare este suficient uh, ce avem acum în textul acestui acord? Mulțumesc. Doamna uh, Schreier. Mulțumesc. Anul trecut a existat foarte mult interes în Belgia și în Olanda în sectorul producției de carne de pui în legătură cu acest subiect. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că propunerea aceasta este foarte importantă. În 2018 m-am alăturat uh, altor colegi pentru a iniția uh, o activitate în acest demers. E clar că există niște lacune în legislație, cu siguranță, însă modificările acestea nu sunt suficiente pentru că, practic, uh, cei care au comportamente greșite până la urmă ajung să fie răsplătiți nu vorbim despre o chestiune măruntă, însă. E important în același timp să încercăm să oprim uh, uh afluxul de piept de pui uh, ieftin din Ucraina care dăunează pieței. O face de ani de zile. Acest lucru este în dezavantajul fermierilor noștri pe, de, pentru că uh, legislația europeană și normele europene uh, fac ca producția uh, în interiorul Uniunii Europene să fie mai costisitoare. Uh, Ucraina nu, nu merită un astfel de tratament uh, și trebuie spus că vom uh, uh, monitoriza strict ceea ce se întâmplă în Ucraina. Raportorul a spus exact același lucru. Doamna Brickman. Mulțumesc, domnule președinte. Dincolo de bunăstarea animală, care mă interesează și pe mine, mai sunt și alte elemente care uh, sunt importante pentru a fi luate în calcul. Um, producția de carne de pasăre uh, în Ucraina este de 22 2 uh, de ori mai mică decât în Uniunea Europeană, însă Ucraina nu respectă întotdeauna angajamentele sale în ceea ce privește creșterea puilor în fermele industriale aș merge încă un pas mai departe, uh, ceea ce nu este neapărat în, în acord cu ceea ce discutăm în acest moment uh, și anume avem ambiții climatice, obiective climatice de atins, prin urmare ar trebui să reflectăm împreună uh, și la propriul nostru model și să ne întrebăm dacă este pertinent să creștem importurile de pui de acolo de unde uh, uh, uh, nu se respectă toate condițiile și pentru un spațiu unde există deja o producție locală. Același lucru se întâmplă și um, cu acordul cu Mercosul. Domnul Cuișmăci are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Agri este pentru uh, conținutul uh, acestui acord, susține. De asemenea, uh, dorește pune în aplicare cât se poate de uh, rapidă printr-un schimb de scrisori uh, între Uniunea uh, Europeană și Ucraina. Uh, dorim să se modifice astfel acordul de uh, liber schimb existent. Este necesar să se restricționeze posibilitatea de a importa uh, bucăți non-standard uh, de uh, piept de pui în Uniunea uh, Europeană. Producția a crescut de la 3,7 milioane de tone în 2000. Uh, uh, 16 la 55 de milioane în 2018. Uh, e clar că um, aceste părți nu au fost prevăzute în acordul uh, de liber schimb și au cauzat probleme pe piață până la urmă se întrerupe um, echilibrul delicat existent pe această piață. Uh, Comisia pentru Agricultură ar dori să sublinieze trei condiții importante care sunt esențiale pentru uh, a um, reglementa situația. Sperăm că Comisia va ține cont de ele. Mai întâi, uh, um, dacă intră acest acord în vigoare, cotele tarifare ar trebui schimbate Uh, și totul a trebuit monitorizat de la lună la lună pentru a ne asigura că Ucraina nu poate schimba uh, lucrurile uh, pe loc, astfel încât să destabilizeze piața um, europeană a producției de, pie- de piept de pui, de carne de pui, mai ales situația din Polonia. Apoi sugerăm ca uh, Comisia Europeană să spună uh, Ucrainei că modificarea ar trebui să survină la întreg acordul uh, comercial. Uh, pentru că e nevoie de protecție pentru anumite sectoare, astfel încât ambele uh, părți ar putea să schimbe uh, uh tarifele vamale, cotele tarifare, dacă apar probleme. Dacă este vreun import uh, din Ucraina care destabilizează prețurile din Europeană, atunci uh, acest acord de liber schimb trebuie să vizeze un mecanism în care să permită ca astfel de importuri să fie blocate automat. Și apoi un al treilea punct uh, pe care l-a subliniat și această comisie și anume trebuie să-i obligăm pe partenerii noștri ucrainieni um, pentru a ne asigura că uh, regulile fitosanitare uh, sunt uh, aplicate, sunt puse în aplicare și pentru, că, pentru ca standardele de bunăstare animalelor să fie și ele respectate. Um, Comisia Agri susține intrarea în acest acord, însă trebuie ca aceste trei condiții să se regăsească în acest acord. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Următorul vorbitor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, Comisia Europeană are acum cuvântul. Uh, mulțumesc pentru toate aceste întrebări care mi-au fost adresate. Mai întâi, am fost întrebați dacă această problemă poate să apară și în alte acord de liber schimb. Întrebarea este nu. Am uh, analizat uh, cu atenție uh, toate aceste acorduri pe care le avem și viitoarele pe care le-am putea încheia, astfel încât această lacună să nu mai apară. Deci puteți să stați liniștiți aici. În al doilea rând, în ceea ce privește monitorizarea și punerea în aplicare de către Ucraina a acestui aranjament, e bine, um, datorită monitorizării strânse am reușit să identificăm această problemă de la bun început. Firește, Ucraina va trebui să mai uh, um, prezinte uh, vămilor europene un certificat uh, care demonstrează că uh, se poate beneficia de pe urma cotei preferențiale tarifare în acest domeniu. Așa funcționează lucrurile, sistemul funcționează foarte bine. Prin urmare, nu cred că nu vom putea monitoriza strict modul în care Ucraina aplică acest nou aranjament tarifar. Apoi, uh, recunosc uh, clar că volumul este uh, substanțial, aproape 2000 de tone, însă, cum spunea și un coleg, nu prea mai avem o altă alternativă. Acest volum suplimentar este mai mic decât exportul lor de anul trecut, deci cred că am, am plafonat bine volumul. Iar asta nu va destabiliza piața europeană nu e atât de mare volumul încât să existe o astfel de uh, destabilizare. Apoi, în ceea ce privește uh, chestiunile care țin de uh, bunăstarea animalelor și regulamentele SPS, uh, cu sau fără aceste aspecte tarifare, uh, Ucraina și alte state vor trebui să respecte aceste reguli, ele nu sunt negociabile și se aplică în toate acordurile de liber schimb, deci nimic nu se schimbă din această perspectivă. Cât privește bunăstarea animalelor, Consiliul Uniunii Europene va adopta peste câteva zile o anexă cu privire la bunăstarea animalelor care să uh, fie inserată în acordul cu uh, Ucraina, iar uh, asta e o chestiune care va necesita și aprobare din partea uh, Ucrainei. Va presupune și o foaie de parcurs cu termen de limită pentru ca Ucraina să se alinieze total achiului comunitar în ceea ce privește bunăstarea uh, animalelor și uh, uh, alte uh, legi SPS. Deci, uh, Uh, Ucraina este uh, poate uh, primul stat non-european, cu excepția Elveției, probabil, care se va alinia în totalitate acquis comunitar în ceea ce privește bunăstarea animală. E un fapt care trebuie salutat trebuie să existe într-o anumită măsură un teren de acțiune echitabil și cred că vom putea lucra cu Ucraina astfel încât aceste uh, reguli să fie aplicate cu sfințenie în anii care vin. Perfect, mulțumim foarte mult. Doamna raportor. Thank you very much for the reply. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna președinte, mulțumesc pentru tot acest, uh, tot acest răspuns pe care sunt, mă bucur să-l accept și la cerința Comisia Agri. Sigur, reprezentantul Comisiei va trebui să revină cu aceste chestiuni dar din câte știu, regulile sanitare și fitosanitare, așa cum tocmai ați spus, sunt incluse în uh, acordul de liber schimb uh, inițial, deci condiționarea există. Din nou, aș vrea doar să subliniez uh, importanța monitorizării și a păstrării atenta implementării. Mulțumesc foarte mult! E evident, datoria raportorului să ceară cât mai rapid uh, aceste răspunsuri și nu a existat nicio obiecție împotriva acestui lucru, deci uh, mergem mai departe, evident cu condiția pusă de Comisia Agri. Mulțumesc foarte mult! Asta încheie numărul 10 și acum trecem la numărul 11, la punctul 11 și acum voi vorbi în calitate de raportor uh, uh, ce privește relația cu Statele Unite. Acum 10 ani am uh, semnat un acord de înțelegere privind discuțiile legate de importul de carne de vită în Uniunea Europeană. Avem un angajament față de consumatorii noștri să nu permitem importul de carne de vită tratată cu hormoni. Deci avem o interdicție a cărnii cu hormoni, cărnii de vită cu hormoni. Organizația Mondială a Comerțului și Codex Alimentariu sau o opinie diferită pentru că ei spun că nu există suficiente date științifice că această carne hormonată ar reprezenta un pericol pentru sănătatea umană. Totuși, noi am uh, uh apărat principiul nostru, ceea ce mi se pare că e un lucru bun, și apoi uh, țările producătoare de uh, carne de vită au ne-au uh, dat practic în judecată la uh, OMC și am permis o cotă de 50.000 de tone de carne de vită de uh, calitate uh, crescută să fie importantă, dar fără hormoni. Deci nu e vorba de carne cu hormoni. Și în lumina discuțiilor uh, avute cu Statele Unite, mai ales după întâlnirea dintre domnul Juncker și domnul Trump, a existat o discuție referitoare la această cotă care dă o mare parte a acestei cote Statelor Unite. 40 acei 45.000 au fost împărțiți între Statele Unite, Australia, Uruguay și Argentina. Și uh, s-a făcut o promisiune a Statelor Unite că li se va da o mare parte din această cotă și acum propunerea este de a 35.000 de tone din totalul de 45.000 de tone Statelor Unite. Din fericire, Australia, Uruguay și Argentina sunt de acord, accept această propunere, deci, deși cotele lor de export sunt reduse în acest sistem de uh, tarif, fără tarife. Nu sunt sigur <laughs> ce li s-a dat acestor trei țări uh, din partea comisiei sau din partea altcuiva ca să fie de acord cu această situație, dar totuși eu au acceptat această cotă majorată pentru Statele Unite. Pentru mine e un pic uh, ciudat, pentru că ăsta e un alt pas în direcția Statelor Unite după întâlnirea dintre Juncker și Trump. Am uh, importat și mai mult soia după această întâlnire dintre ei. Am importat mai, multe, mai mult gaz uh, petrofier lichefiat și am, uh, am acceptat această propunere și legată de cotele de, de carne de vită și am făcut alți pași în, deschid, în uh, favoarea americanilor și deschidere, am dat semne de deschidere. Pe de altă parte, din partea lor vedem că tarifele la oțel încă sunt uh, aplicate, tarifele vamale la aluminiu sunt încă aplicate. Uh, amenințarea legată de importurile de automobile încă există. Nu știu ce se va întâmpla în câteva săptămâni, în noiembrie, când președintele decide. Am, uh, avem un caz împotriva măslinelor uh, din Spania, deci e un atac la politica agricolă comună. Și chiar acum vom aștepta, așteptăm niște vești în legătură cu cazul uh, Airbus și de uh, tarifele vamale suplimentare din partea Statelor Unite. Cred că decizia s-a dat și curând vom, avea, vom afla ce măsuri vor lua americanii. Deci asta e doar uh, vârful listei, ca să spun așa, de acțiuni pe care Statele Unite le fac împotriva Europei. Prin urmare, această mică problemă a cărnii de vită devine o problemă politică și sunt un pic sceptic uh, față de atitudinea asta, că noi tot timpul dăm semnalele astea către Statele Unite. Da, vrem să reducem tensiunea, să nu mai escaladăm uh, conflictul și de pe partea cealaltă a Atlanticului nu avem nicio mișcare în direcția de dezescaladării situației. Deci este o lipsă totală de deschidere din partea americană. Totuși, eu sunt deschis la o discuție. Bun, cota e aceeași, nu, nu se schimbă nimic la cantitatea de carne de vită, doar e un semnal că, pe care îl dăm americanilor că vrem să uh, detensionăm situația. Acum dau cuvântul raporturilor din umbră și după aceea voi vorbi din nou. Domnul Vorban, nu? Erați pe lista. A, domnul Anzen atunci, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, Bernd. Voi vorbi germană acum. Nu sunt raportor din umbră, dar sunt coordonator, deci o să intervin eu pentru că E important, cred, ca toți colegii să fie informați în legătură cu acest subiect. Personal, cred că trebuie să fim un pic prudenți. Am uh, anticipat un pic uh, decizia Airbus care o să vină de la OMC în câteva minute. Eu am aflat deja știrea oficial, dar cred că e un lucru pe care trebuie să ținem în uh, rezervă. nu știu, nu sunt sigur că vom obține ceva și să nu uităm pe altă parte că tocmai ce am fost vizitați de o delegație din Australia această dimineață și Australia e o țară care vrea să negocieze un acord comercial cu noi și dacă uh, se întâmplă o schimbare, ei vor face parte din acest efort, deci cred că trebuie să tragem un pic de timp, să nu ne grăbim. Cred că avem destul timp la îndemână. Nu trebuie să ne arătăm toate cărțile, ca să spun așa. Și apoi, Cred că Comisia trebuie să-și păstreze aturile și să apere mai bine poziția noastră. Mulțumesc din partea Renew, am acasă. Da, mulțumesc, doamne președinte. Săptămâna aceasta am trimis o scrisoare în numele multor colegi și aș vrea să folosesc această oportunitate pentru a vă mulțumi că ați co-semnat această scrisoare. Faptul că a fost semnat de mulți membri din multe grupuri politice și state membre înseamnă că în acest Parlament încercăm să uh, găsim cooperare în ce privește relațiile transatlantice și cerem Congresul American să colaboreze cu noi și să uh, reducă tensiunile între Statele Unite și Uniunea Europeană, în special în lumina uh, deciziei OMC menționată de colegul meu și mă bucur că Uniunea a avut o abordare constructivă în lumina acordului din 2018, despre care voi vorbi mai târziu, și de asemenea spuneam că sper că și Statele Unite să facă același lucru. Și în ce privește a, carnea de vită fără hormon, pentru a avea o imagine completă. Ni s-a spus că Australia a fost dezamăgită că i s-a redus cota și că a fost dată cota lor americanilor. Mă întreb cum au răspuns și ceilalți parteneri, pentru că ei își reduc cota, dar de facto nu vor uh, exporta ei la fel de mult uh, carne de vită ca și acum și dacă asta nu cumva va afecta relațiile noastre comerciale cu ei. Mulțumesc! Într-adevăr, mulțumesc. Uh, Verzi, Reinhard Butikofer nu este aici. Helmut Scholz atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să Susțin prezentarea pe care ați făcut-o acestei uh, chestiuni. De asemenea, voi asculta poziția Comisiei. Uh, cred că acest subiect ne aduce la miezul problemei. Practic, cum vrem să susținem politica agricolă comună? Deci nu poate fi corect ca Irlanda să primească 50 de milioane de euro ca să nu producă uh, carne de vită și în același timp noi să importăm carne de vită din alte părți. Asta sigur că ridică probleme legate de neutralitate climatică, de justiție climatică, de dezvoltare sustenabilă a regiunilor. Deci chiar uh, se ridică toate aceste probleme și le aduce în prim plan și cred că ar trebui să ne gândim la aceste chestiuni uh, într-un mod orientat spre probleme, spre probleme, spre, spre exemple specifice, să facem lucruri care au sens. Are sens oare să importăm astfel de cantități de carne de vită și în același timp noi să uh, urmăm o politică de oprire a producției uh, interne? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că Salutăm uh, discuția de la punctul 11, un stimulant pozitiv pentru o relație uh, transatlantică mai pozitivă, cred că e o abordare necesară. Au existat anumite suspiciuni uh, din cauza problemelor cu tarifele la aluminiu și la oțel și cu acordul limitat pe bunurile industriale, dar Totuși, cred că noi ar trebui să fim fermi și să ne păstrăm poziția și, în același timp, să facem toate eforturile pentru a ne uh, angaja într-un dialog constructiv și aș vrea să rog Comisia să facă o declarație explanatorie în cadrul grupului de monitorizare cât mai curând cu putință, pentru că sunt atât de multe interese implicate atunci când uh, se negociază cu Statele Unite și, cum a spus și alți colegi, uh, Cazul Airbus este un prim exemplu și un exemplu excelent pentru această situație în care uh, Statele Unite au uh, acționat uh, în această direcție și Uniunea Europeană ar trebui la rândul său să ia măsuri în disputa Airbus-Boeing. Dar sigur că e o evoluție foarte nefericită și trebuie să ieșim din blocajul ăsta, pentru că nu e interesul nostru uh, Uh, să nu avem un dialog transatlantic pozitiv. Cred că Statele Unite a indicat cam ce tarife de vamare ar putea fi crescute și singura soluție este numai să ne adunăm în jurul mese și să discutăm și să oprim această spirală de măsuri contra, protecționiste și pe aia urmate de contramăsuri și tot așa, pentru că în felul ăsta nu facem altceva decât să ne blocăm foarte rapid. Deci credem că noua comisie va fi o modalitate prin care să ieșim din acest blocaj și în același timp comisia, după cum spuneam, cred că trebuie să vină la nou grup de monitorizare cât mai repede pentru ca noi, membrii Parlamentului European, să putem să urmărim acest proces foarte îndeaproape. Am semnat o scrisoare împreună cu colegii din Renew uh, către Uh, către Congresul American și cred că orice e mai bine decât să ne blocăm în dispute comerciale. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Apropo, vom avea o ședință a grupului de monitorizare atunci când toate grupurile politice și-au nominalizat uh, raportorii din umbră și cred că se va întâmpla cât mai repede, uh, vom avea cât mai repede grupul de monitorizare în relațiile UE-SUA și, apropo, decizia uh, OMC-ului este publicată, De deci Statele Unite au voie să impună uh, taxe vamale de 7,5 miliarde de dolari uh, de euro împotriva produselor europene. Americanii vor, au anunțat că o vor face și că nu vor negocia cu noi. Și este un pic uh, contradictoriu, o abordare contradictorie principiilor OMC. Bun, asta sigur că e o decizie a uh, Consiliului de Apel, deci e ultima instanță în OMC și în acest caz ei iau literal această decizie și pe de altă parte ei subminează posibilitatea ca uh, Consiliul de Apel Uh, să aibă noi judecători și resping numirea a noi uh, judecători în cadrul Consiliului de Apel. A fost o paranteză, dar una necesară, cred. Și acum, domnul Kelly. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din uh, câte lăsa să se înțeleagă, situația nu e tocmai roz. Din păcate, ar trebui să avem o relație excelentă cu anumiți parteneri, dar din păcate aceste relații comerciale nu sunt cum am vrea să fie și Statele Unite reprezintă un exemplu în acest sens. Uh, relațiile noastre au evoluat uh, pozitiv după cel de-al doilea război mondial, prin planul Marshall. Uh, din păcate s-au deteriorat considerabil în ultimii ani. Decizia privind cazul Airbus va duce la introducerea unor cote tarifare considerabile în de pildă asupra whisky-ului irlandez, care se exportă în cantități considerabile spre Statele Unite, oțel și nu numai. Iar decizia privind cazul Boeing va veni probabil vara, primăvara viitoare. Ar trebui să discutăm cu președintele, așa cum a făcut președintele Juncker, uh, deci acum doamna președinte von der Leyen, cât și comisarul, noul comisar pentru comerț, să ia legătura cât se poate de repede cu Donald Trump și să încerce să reducă un pic tensiunea. Înțeleg de asemenea observația făcută privind carnea de vită. Există o contradicție aparentă. Există, pe de-o parte, o schemă de urgență pentru a veni în ajutorul producătorilor de carne de vită, Uh, care vor avea de suferit pierderi considerabile în urma Brexitului, însă un alt obiectiv al acestei inițiative este reducerea producției, ori noi vorbim de acorduri comerciale care duc la sporirea producției în alte locuri. Cum se împacă cele două în mod logic? Cred că va fi nevoie de câteva discuții amănunțite și talent la matematică. Ați uh, auzit uh, discuțiile la comisie, întrebări concrete. A, îmi cer scuze, mai există o întrebare suplimentară, vă rog. Mulțumesc, spune domnul Flanagan. Doream să continui ideea domnului Kelly și anume cei 50 de milioane de euro um, pentru reducerea producției, aduși în discuție de altfel și de domnul Scholz. Exista opțiunea de a reduce producția, dar existau și alte opțiuni. Și mă întristează să recunosc acest lucru și am spus deja asta la ședință când eu și cu un coleg am mers să ne întâlnim cu doamna comisar, că vă putem asigura că Irlanda va accepta opțiunea reducerii, din păcate, uh, nu cealaltă, și, ni s-a, și s-a dovedit că, din păcate, aveam dreptate. Acestor fermieri nu li s-a spus să cultive copaci. Din păcate, vom înlocui producția lor cu carne de vită din pădurea tropicală, unde se vor defrișa păduri. Însă, opțiunea fermierilor nu a fost uh, aceea de uh, a reduce carnea de vită, dar opțiunea guvernului domnului Kelly a fost aceea de a reduce producția de carne de vită, carne de vită uh, produsă în condiții cât se poate de ecologice. Da, carne minunată, spune domnul președinte. Domnul John Clark. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum ați scos în uh, evidență în introducerea dumneavoastră, e vorba de o dispută foarte veche de la OMC, care datează din perioada Bill Clinton. Nu are nimic de a face cu înțelegerea Trump-Juncker de anul trecut. În două vorbe, am uh, fost uh, acuzați de Statele Unite la OMC pentru că am interzis carnea de vită cu hormoni, s-a constatat că ne încălcasem obligațiile, nu urma să ne schimbăm niciodată uh, criteriile în ce privește importul de carne de vită. Ce am făcut? am compensat pe americani cu o cotă de 45.000 de tone de carne de vită fără hormoni. Aceasta era înțelegerea. Pentru a fi consecvent cu OMC-uri, ar trebui să ne deschidem și înspre alte țări furnizoare. De-a lungul timpului, Statele Unite, care la început se bucurau de un monopol asupra celor 45.000 de tone, această cotă a fost treptat uh, erodată de exporturi din Uruguay, Argentina, Australia și Noua Zeelandă. Și bineînțeles că Statelor Unite nu le-a fost pe plac această situație. Au avut, obliga- au avut dreptul de a aplica 120 de milioane de uh, Uh, euro sancțiuni, nu au făcut acest lucru, ci au decis să renegocieze cota cu noi pentru a le asigura o cotă garantată din cota totală. Acordul la care am ajuns, uh, pe care am negociat uh, domnul comisar Hogan cu mine, uh, oferă Statelor Unite 35.000 de tone din această cotă existentă de 45.000 de tone. E o majorare care se va introduce treptat de-a lungul la urmă a șapte ani, deci nu se va introduce peste noapte. Acum, în ce privește atitudinea celorlaltor furnizori, înainte de toate, nu am să vă ascund faptul că Australia, Uruguay și Argentina nu au fost deloc încântate, pentru că cota lor respectivă se reduce din cauza Statelor Unite, dar au înțeles că dacă nu ajungeam la un acord cu Statele Unite, acestea vor impune sancțiunile pe care au dreptul să le impună conform OMC. Acordul cu Statele Unite ar uh, fi rupt și ar dispărea în totalitate, deci nu ar fi ajuns uh, la niciun acord. Ceilalți furnizori, deși reticenți inițial, au acceptat că e mai bine totuși ceva decât nimic. Vreau să-i spun, mai ales domnului Scholz, că nu se prevede o majorare a exporturilor de vită înspre Europa. Deja din 2009 am importat 45.000 de tone de, calitate, de carne de vită de înaltă calitate fără hormoni în cadrul acestei cote. Acest lucru nu se schimbă, volumul a fost acoperit în totalitatea sa, an de an. Acum ce s-a schimbat? O parte mai mare a cărnii va veni din Statele Unite și mai puțin din Australia, Uruguay, Argentina. Volumul însă nu va crește, nu va avea niciun impact asupra Irlandei, asupra producătorilor de carne de vită din Saxonia inferioară, de pildă, și așa mai departe. În al doilea rând, standardele care trebuie respectate nu vor fi modificate, în ce privește exportatorii care profită de pe urma acestei cote, standardele de sănătate și de siguranță rămân neschimbate. De asemenea, nu ne-am modificat interdicția în ce privește importurile de carne de vită modificate genetic. Toate importurile de carne de vită care intră în Europa trebuie să fie fără um, organisme modificate genetic. După cum spuneam, e o dispută care datează practic de 20 de ani. Statele Unite vor încheia disputa la OMC în urma acestui acord. Dacă priviți articolul 4 sau 5, nu mai știu exact, prevede că după 10 ani și pornind de la premiza că, de la premiza că acest acord uh, va funcționa fără probleme, lucruri care se va și întâmpla, atunci părțile, Statele Unite și Uniunea Europeană, va, uh, vor notifica OMC că disputa uh, va fi definitiv închisă. E o parte bună, așadar, uh, Uniunea Europeană, îmi cer scuze, Statele Unite vor pune capăt uh, acestei discrepanțe cu care ne-am confruntat de ani buni. Acest subiect a fost abordat separat de oscilațiile uh, pe care le-a suferit relația noastră comercială cu Statele Unite. Comerțul agricol poate fi uneori victima unor dispute comerciale din alte sectoare, ar fi putut să se întâmple și de această dată la fel. Noi doream să rămână în afara dialogului mai amplu, dialogului comercial UE Statele Unite, lucru pozitiv pentru relația noastră destul de afectate la ora actuală. Și sper, domnule președinte, că în ciuda reticențelor și scepticismului dumneavoastră, comisia dumneavoastră poate să se urnească cât se poate de repede pentru ca acest acord să beneficieze de aprobarea Parlamentului European, astfel încât noile aranjamente, noua repartizare a cotelor poate să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020. Nu ar trebui să așteptăm uh, o dată mai târziu decât aceasta. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Bineînțeles, acum vom stabili un calendar și vom discuta cu mare atenție. Din păcate, este un subiect deosebit de încărcat politic, mai ales având în vedere contextul general al uh, relațiilor cu Statele Unite. Mulțumesc foarte mult, încheiem această discuție. Nu am uh, comentarii de făcut, pentru că reprezentantul Comisiei pentru punctul următor e deja alături de noi, așa că pot trece de îndată la punctul 12. E vorba de o perspectivă mai amplă asupra relațiilor comerciale UE-Statele Unite în urma declarației comune de pe 25 iulie 2018. Așadar, mai bine, uh, în urmă de mai bine, uh, cu mai bine de un an. Vă reamintesc cum stau lucrurile. E vorba de o înțelegere între președintele Juncker și președintele Trump în ceea ce privește liberalizarea tarif, uh, cotelor tarifare în ce privește bunurile industriale. Un alt obiectiv a fost cooperarea în materie de reglementare, cooperare în ce privește domeniul energetic, incluzând aici gazul natural lichefiat, o majorare a um, volumului de soia, cât și reforma OMC. Um, we uh, expected. Ne așteptam ca prin, acest, prin această înțelegere tarifele, cotele tarifare de 25% aplicate oțelului în vigoare din luna martie, cred eu, anul trecut, eh, vor fi dispărut. Cât și amenințarea cotelor tarifare aplicate autovehiculelor, care de fapt datează din 1962, din răz- timpul războiului rece, și anume că președintele poate impune cote tarifare uh, în interesul uh, în, uh, din dorința de a proteja interesele naționale. Nu știu cum cotele tarifare aplicate importurilor de oțel din Europa servesc intereselor naționale. Iată conceptul din spatele înțelegerii, însă, după cum spuneam mai devreme, la punctul 11, s-au uh, făcut progrese considerabile în ceea ce privește importurile de soia, de gaz natural lichefiat. De altfel, mai ales în ceea ce privește soia, s-a reușit certificarea rapidă a, soi, a boabelor de soia în uh, directiva privind uh, combustibile de noua generație. Soia poate fi folosită acum drept combustibil de asemenea. Tocmai am primit rezultatul de la OMC. Am aflat uh, decizia privind uh, cazul Airbus ne așteptăm la impunerea unor cote tarifare. Avem, îl avem alături de noi pe Rupert Schlegelmilch, cunoscut uh, comisiei noastre de multă vreme. A dispărut la un moment dat la Paris, acum e înapoi și îi revine misiunea de a ne povesti la ce progres minunat am ajuns, uh, ce progres minunat am ajuns să facem din momentul declarației de atunci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și să vă informez pe dumneavoastră și membrii INTA în legătură cu progresele înregistrate uh, deja. Am, ne-am asumat programul în iulie, a existat în iulie 2018 o înțelegere comună între președintele Juncker și președintele Trump, după care s-a stabilit un grup de lucru pentru a vedea diversele căi de uh, cooperare, pentru că cooperarea este ceea ce ne doream. Dacă ne gândim puțin la ce s-a întâmplat uh, în ultima vreme, e bine, uh, tensiunile s-au redus oarecum și asta a încurajat cooperarea am încercat să lucrăm uh, și în legătură cu sarcinile comune, provocările comune care ne așteaptă în relația noastră cu Statele uh, Unite. Nu vorbesc uh, prea mult despre partea multilaterală a acestei agende, Am făcut, după cum spuneam, progrese în ceea ce privește importurile de gaz uh, natural lichefiat uh, și, de asemenea, și în sectorul cultural după care Consiliul a oferit un mandat pe 15 aprilie de a deschide discuțiile cu Statele Unite în ceea ce privește acordul uh, orizontal cu privire la evaluarea de conformitate. Au uh, existat um, uh, multe discuții tehnice, însă pline de sens în ceea ce privește cooperarea uh, în domeniul reglementării cu Statele Unite. În ceea ce privește aspectele non-tehnice, dacă există un acord în ceea ce privește evaluarea de conformitate cu Statele Unite, asta ar permite exportatorilor din sectoarele mici să obțină certificarea produselor lor în propriul lor stat. Adică s-ar putea cer certifica în Europa exporturile spre Statele Unite și invers. Suntem în ultimele etape ale propunerii um, se va redacta o propunere juridică scrisă în acest sens și, uh, practic, în acest context, uh, important este uh, să înțelegem cum va răspunde, vor răspunde Statele Unite la toate aceste chestiuni. În ce privește aspectele de reglementare, tot chestiuni de natură tehnică, însă important economic, dispozitive medicale și farmaceutice farmaceutice. Deja ne-am consolidat cooperarea. În iulie, în ce privește farmaceuticele, am ajuns la un uh, acord uh, cu privire la uh, bunele practici de producție și certificatele date pentru aceste bune practici. După cum știți, pentru a putea exporta aceste produse, inspectorii din țara unde vrei să exporți vin și fac control în fabrică pentru a vedea dacă standardele sunt îndeplinite, după care exportul este încurajat. De asemenea, mai există și un acord de recunoaștere reciprocă între noi și Statele Unite. Asta înseamnă că se reduc foarte mult costurile. De asemenea, înseamnă și că inspectorii americani pot să-și petreacă timpul oriunde altundeva în lume pentru a căuta uh, aspecte care țin de uh, siguranță și de bune practici ale uh, producției de farmaceutice, nu aici. Uh, Uh, pentru acest domeniu ne dorim să mai facem niște pro- progrese. Farmaceuticele sunt importante, pe de altă parte ne interesează și chestiunile legate de plasmă, vaccinuri și produse uh, pentru uz veterinar. Uh, nu sunt chestiuni uh, foarte trăgătoare, însă sunt unele care pot să ducă la economii semnificative dacă ajungem la o înțelegere în ceea ce privește reglementarea. Uh, Uh, cât privește dispozitivele medicale, nu vă plictisesc cu detaliile tehnice, însă industria este foarte interesată de acest aspect. Aici am încercat uh, să lucrăm la folosirea facilitată anumitor mm, sisteme de uh, audit pentru ca acestea să respecte legislația noastră și să se încurajeze recunoașterea reciprocă acestor bune practici dincolo de Atlantic. Și apoi încă un aspect unde eh, lucrurile devin foarte dificil eh, de explicat pentru mine. Este vorba despre un sistem de identificare a dispozitivelor, practic o bază de date prin care se pot identifica anumite dispozitive, un sistem extrem de împovărător care eh, presupune însă alinierea unor baze de date pentru a putea uh, identifica uh, ce se întâmplă cu dispozitivele medicale pe piață. Uh, în ceea ce privește acest subiect, la standarde, um, practic uh, suntem uh, nerăbdători să vedem ce ne aduce uh, viitorul. Le-am propus Statele Unite să lucrăm la standarde, mai ales în ceea ce privește um, metodologia și tehnologiile. Probabil știți că standardele sunt noile um, tarife. Dacă ai standarde și știi să le folosești, te afli în avantaj competitiv. Pentru foarte mulți ani Uniunea Europeană și Statele Unite au dominat lumea cât privește aceste uh, standarde. Probabil uh, uh, știți că și competitorii au propriile lor sisteme de standardizare. China are un astfel de sistem Uh, practic, noi încercăm uh, să ajutăm la uh, stimularea vânzărilor europene. E o chestie foarte complicată și de recunoaștere a standardelor, pentru că acestea implică și aspecte de natură culturală și așa mai departe, însă am făcut propuneri. Am făcut niște propuneri în martie actorilor interesați, am făcut 62 de propuneri, le găsiți pe site-ul nostru, puteți vedea cum putem coopera acolo. Cadrul este mai ușor de gestionat pentru că s-au identificat noi domenii de uh, cooperare cu Statele Unite. Sperăm că putem uh, afla imediat ce putem face uh, în legătură cu toate aceste aspecte. Apoi revenim la declarația comună și spunând câte ceva despre celălalt subiect extrem de actual și anume ideea de a începe discuția pentru eliminarea tarifelor industriale. Am avansat Uh, oarecum până când ne-am blocat. Abordarea este destul de diferită și probabil sunteți conștienți de faptul că există o linie roșie pentru noi uh, și anume includerea uh, tarifelor agricole uh, de către Statele Unite în acest pachet. Nu așa au stat lucrurile în înțelegerea noastră. Președintele Comisiei Europene de altfel a spus foarte clar că aceste aspecte nu pot fi incluse. Însă trebuie să mai fim răbdători pentru a vedea dacă mai putem face progrese. Apoi mai există și alte activități în curs, cum spuneam la început, în legătură cu aspectul care vizează statele terțe. Aceasta este marea problemă pe care o avem în ceea ce privește uh, alocarea de subvenții Comisiei. De asemenea, transferul forțat de tehnologie este o altă zonă gri. Avem anumite probleme cu Statele Unite în acest context, pentru că totul trebuia să ajungă până la urmă la nivelul OMC. Probabil știți asta. Există o abordare comună de bază. Știm că chestiunile trebuie reformate, lucrăm cu americanii acolo unde știm că se poate. Facem uh, asta în relație cu Statele Unite, dar și cu uh, încercăm să obținem o masă critică a partenerilor noștri pentru a mobiliza uh, OMC-ul. Pentru a rezuma, comisia care tocmai își încheie activitatea Um, acționat în baza acordului dintre Juncker și Trump. Am făcut toate eforturile, domnule președinte, pentru a obține rezultate. Am uh, venit în întâmpinarea partenerilor noștri, am avut o, o agendă pozitivă pentru relația cu partenerii noștri comerciali. Uh, prin urmare, cred că viitoarea comisie va putea să vadă ce am făcut uh, cu ochi noi și apoi să vadă dacă anumite chestiuni trebuie actualizate sau nu. Și asta mai ales pentru că ne aflăm într-o fază complexă Și anume, am primit veștile Airbus acum câteva minute, am înțeles exact încotro se îndreaptă situația. N-am reușit, precum canadienii sau mexicanii, să scăpăm de tarifele la uh, oțel, ceea ce este o dezamăgire. mai există și uh, amenințări similare în ceea ce privește industria producătoare de autovehicule. Uh, Am menționat și OMC-ul în acest context. Cu siguranță OMC-ul și frontul bilateral uh, presupun că vom face tot posibilul pentru a avea rezultate pozitive, fără să fim uh, naivi. În ceea ce privește aeronavele, dacă îmi permiteți, uh, subiectul este complet diferit de cel al tarifelor la uh, oțel și uh, autovehicule. Intrăm într-un teritoriu în care atât uh, Statele Unite cât și uh, Uniunea Europeană au uh, uh, obligații în baza OMC. S-au propus uh, eliminarea acestor măsuri. Uh, sancțiune de ambele părți, pentru că asta ar dăuna uh, tuturor. Trebuie să recunoaștem că am făcut uh, și noi și ei greșeli. Există competitori puternici, însă care ne vin din, uh, din spate. Important este să stabilim deci o disciplină pentru aceste sectoare. Căci uh, sunt uh, uh competitori serioși pe care îi avem în, în urmă. Mm, am propus și vreau ca acest lucru să fie foarte clar uh, Statelor Unite că vrem să negociem uh, aceste aspecte. Înainte de vară am făcut asta prin toate uh, căile posibile. Însă până acum chiar am sperat că americanii se vor implica în aceste negocieri. Va trebui să vedem. Ca și raportor am o întrebare. Motivul pentru a, tot acest exercițiu a fost uh, cel al tarifelor pentru oțel și pentru aluminiu. În uh, circumscripția mea există și o fabrică de oțel care a fost uh, afectată de uh, uh, dumping și de taxele pe dumping de 22,9%. După care a venit și această penalizare de 25%. Practic ajungem aproape la 50% din uh, producție. Firește, uh, și aici uh, afacerile cu Statele Unite au murit. Același lucru este valabil și cu ce se întâmplă în alte state membre. Comisia a făcut acest efort pentru a reduce tensiunile între Uniunea Europeană și Statele Unite și așa mai departe. Puteți să-mi spuneți uh, cum v-ați gândit să reduceți acestea, uh, aceste extra tarife care nu se aliniază uh, regulilor OMC? unde vă aflați aflat în acest proces? Care sunt reperele și când credeți că vor fi eliminate aceste restricții? Mi-aș dori sincer să am un răspuns noi, la fiecare ocazie, am insistat ferm asupra acestor subiecte. După cum știți, am luat contramăsuri care sunt legale din perspectiva noastră. Noi nu vrem însă să urmăm un exemplu prost uh, și să dăm un alt exemplu prost. E clar că și măsurile noastre îi afectează pe cei uh, vizați. Va trebui însă să așteptăm să vedem dacă această logică poate funcționa uh, în acest sistem nu putem să facem uh, altceva, pentru că altfel, astfel, uh, altfel uh, vom avea alte sancțiuni care nu vor ajuta nimănui. Da, acest lucru este foarte clar, însă pentru a rezuma, trebuie spus că s-au făcut foarte mulți pași buni în direcția cea bună în relațiile cu Statele Unite, iar în ceea ce privește tarifele la aluminiu și la oțel, nu s-a înregistrat progrese din partea Statelor Unite. Asta e doar pentru a rezuma cum stăm. Doamna Schreinmacher. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cum am spus mai devreme, mă bucur că Uniunea are o abordare constructivă și responsabilă în legătură cu acest acord, dar am spus de asemenea că la fel sper și Statele Unite să facă. Se pare că Statele Unite și-au îndeplinit uh, și-au văzut uh, partea rezolvată, adică au primit mai multe exporturi de soia, mai mult gaz lichefiat și mai departe și mă întreb dacă fac și ei eh, ce au promis că fac. Și aud acum din partea Comisiei că suntem blocați eh, când vine vorba de negocierea tarifelor la bunuri industriale și mă întreb dacă asta se întâmplă din cauza prețurilor agricole. Tocmai am discutat de importul de carne de vită fără hormoni Poate asta a ajutat un pic să aducă americanii la masa negocierilor sau măcar mai aproape de scaunul de lângă masa negocierilor. Yes, thank you for the presentation. Da, mulțumesc pentru prezentare. În ultimul an, președintele Trump nu și-a schimbat comportamentul față de Uniunea Europeană și tarifele de import la oțel și aluminiu încă există și continuă să ne amenințe cu tarife pe autoturisme și piese auto și de asemenea blochează nominalizările în uh, Consiliul de Apel OMC și asta nu îmi dă speranță că vom găsi o soluție în timpul acestui mandat prezidențial. Speră Comisia că va reuși să implementeze complet uh, acordul uh, comun UE-SUA din iulie anul trecut și credeți că o relație sustenabilă depinde ca de faptul că toată lumea respectă aceleași reguli și nu doar că noi importăm mai mult gaz lichefiat? Mulțumesc, Helmut Scholz. Danke, Herr Vorsitzender, danke, Herr Schlegelmilch, für die Information. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Schlegelmilch, pentru aceste informații. Lista de probleme a fost făcută foarte scrupulos de către președinte. Eu aș vrea să știu următoarele am uh, făcut, am luat măsuri unilaterale de deschidere față de Statele Unite, de concesii față de Statele Unite. Uh, am fost uh, parteneri indirecți ai Statele Unite în războiul comercial și în acest timp în industria oțelului sunt probleme. China importă din Brazilia și contribuie la distrugerea pădurilor amazoniene din Brazilia de asemenea, Uniunea importă indirect de la ei și importăm foarte mult și din Statele Unite. În viitor, cum vom putea, cum va arăta relația economică și comercială cu Statele Unite în termeni geoeconomici? Asta este una dintre micile probleme, uh, între alte, multe alte probleme. Uh, următoarea întrebare. În iulie, Deutsche Zeitung, uh, într-un articol, spunea dolarul a fost transformat într-o armă de către Trump pentru că el vrea ca dolarul să rămână moneda principală. Ideea a fost să punem presiuni pe alte OCDE și să reîntărească poziția Statelor Unite. Și întrebarea către Comisie este aceasta. Cum uh, veți face față acestei probleme? Probabil acum vă regândiți strategia comercială. noi ne-am exprimat foarte clar principiile și așteptările. Noi, Comisia, INTA și ne așteptăm ca Statele Unite să se angajeze într-un dialog bilateral care să se bazeze pe valorile și tradițiile noastre comune. Deci aș vrea ca asta să ducă la sublinierea intereselor noastre comune pentru a aborda probleme globale. Asta e un lucru pe care trebuie să-l introducem în discuția actuală. Că nu e vorba doar de un acord pe, privind bunuri industriale sau uh, produse farmaceutice sau medicamente generice, știu eu. E, Statele Unite nu ar trebui să domine, să domine piața genericilor. Așadar, cooperarea în domeniul comerțului este esențială. Mulțumesc, doamna Brubon. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau clarificări din partea comisiei. Începește o scrisoare deschisă uh, din partea unor organizații uh, de al societății civile către doamna von der Leyen și către domnul Hogan în ce lipsa de transparență și includerea cooperării în domeniul uh, de reglementare în negocieri și ONG-urile acestea spuneau că în ciuda acesta convenit, negocierile nu se referă la un set limitat de subiecte, ci și nu sunt așa de transparente și deschise cum ar trebui să fie și uh, Trebuie să recunosc că am aruncat și eu un ochi pe un raport uh, care se referă la consultarea stakeholderilor și uh, nu pot să zic că e mare entuziasm începește participarea uh, stakeholderilor, întreprinderilor implicate și nici în legătură cu faptul că se discută mai mult decât s-a uh, stabilit inițial. Deci vă angajați să publicați o scrisoare că negocierile se limitează la mandatul dat de Consiliu și că aceste îngrijorări nu sunt justificate și mai ales că sunteți gata să faceți un studiu de impact uh, legat de aceste propuneri care vor fi făcute. Mulțumesc. Mulțumesc și domnul uh, Danti. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ar fi să definesc tonul acestei discuții, aș recurge la un moto uh, latin uh, care spune spes contra spem, deci speranță uh, împotriva oricărei speranțe. Deci ne aflăm într-un moment în care, la ora actuală, OMC condamnă Europa și îi oferă lui Trump posibilitatea de a impune 12 miliarde de um, taxe care vor lovi nu industria aerospațială din Europa, ci agricultura. 4 miliarde vor viza uh, industria agroalimentară din Italia. Ori noi aici discutăm despre un subiect uh, deosebit de interesant. De altfel, am citit uh, și mesajul pe Twitter al doamnei comisar Malmström, comisara în exercițiu. Discutăm despre un subiect uh, foarte interesant, dar care astăzi pare în afara contextului. Nu ne aflăm în momentul în care ar trebui să sperăm la mai mult în ce privește acest acord. Știm că taxele vamale sunt întotdeauna un rău, vor fi un rău așadar pentru economia europeană, economia americană. La ora actuală însă cred că e greu. Da, e greu să facem față și să acceptăm un mesaj de speranță având în vedere contextul actual. Așa că eu îl întreb pe comisarul pe reprezentantul Comisiei ce impact va avea ultima decizie care astăzi pare un pic uh, în afara contextului pe care îl trăim. Uh, hope is dying at least. Huh? So. Speranța mare ultima, spune președintele. Uh, asta e un proverb german. Christoph Hans. Da, mulțumesc, Bert. Uh, trebuie să spun că sunt preocupat pentru că sunt îngrijorat pentru că nu noi facem asta, dar Donald Trump ne impune să mergem uh, cât mai mult în direcția lui și până la sfârșit uh, ce obținem noi? Nimic pentru noi. Și chiar mă tem să văd că vom uh, tot scoatem câte ceva de pe noi în fața lui Donald Trump și o să rămânem dezbrăcați în fața lui, ca să folosesc o metaforă. Deci nu știu cum ne poziționăm și cred că ar trebui să mă întorc la ce a spus domnul Danti, pentru că vorbea despre 12 miliarde, eu înțelesesem că e 7,5 miliarde, dar oricum aveți dreptate, multe produse agricole vor fi pe lista pe care Donald Trump o va impune și asta e deja o întrebare pusă la diferite ședințe și întâlniri. Văd că Trump încearcă să distrugă unitatea între statele membre, pentru că produsele franceze, produsele italiene, astea sunt cele mai expuse de pe această listă și el va încerca să distrugă unitatea, alții poate o să zică haideți să acceptăm că până la urmă ne afectează pe noi, dar până la urmă de fapt ne privește și ne afectează pe toți. Deci cum uh, uh, garantează Comisia că unitatea în statele, între statele membre va fi păstrată, cred că e un subiect foarte important, pentru că el încearcă să uh, Uh, ne desparte ca pe o turmă de oi atunci când un uh, lupul atacă, le face să fugă în toate direcțiile. Asta vrea să facă și asta trebuie să evităm. Și aș vrea să știu din partea Comisiei cum, cum crede Comisia că putem evita un astfel de scenariu. Mulțumesc. Indeed. be, uh... Într-adevăr, uh, spune președinte, Tiziana, ai cuvântul. Grazie, presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt uh, uimită. Credeam că declarația comună U.S. ua din uh, vara 2018 va liniști, va tempera un pic uh, spiritele, însă se pare că ne aflăm uh, pe marginea unui război comercial, de altfel cu primul partener comercial. Nu am acceptat ce ne spunea comisia la vremea respectivă, am uh, importat mai multă soia, mai mulți uh, mai multe hidrocarburi pentru a evita o agravare a conflictului. Cu toate acestea, se pare că agravarea conflictului devine inevitabilă. Mă refer acum la cele spuse deja de colegi mai devreme. E clar că e un atac direct la unitatea noastră mai ales că sunt vizate sectoare precum cel agroalimentar și al modei, sectoare sensibile pentru țara mea, e un atac direct uh, la frontul european. Cred în continuare că cea mai bună soluție ar fi să căutăm uh, dialogul, comunicarea și să încercăm să ajungem la o amânare a cotelor tarifare, așteptând probabil uh, decizia Boeing. Însă dacă acest lucru e imposibil, eu sunt gata să răspund atacului cu un alt atac și mă întreb comisia ce crede despre acea sentință care ne permite, ne autorizează să impunem cote tarifare de 4 miliarde de euro. Ar putea să fie așadar un subiect de discutat de îndată. Pentru a reveni apoi la subiectul frontului european, având în vedere că mai ales țările din sudul Europei vor fi cele afectate, pentru a evita, a evita această fragmentare, eu cred că trebuie să oferim un program de sprijin economic producătorilor agroalimentari din Italia, Spania și Franța pentru a putea face față acestor situații urgențe. Trebuie să participăm cu toții, pentru că, în caz contrar, trebuie să ne pregătim uh, la o capitulare a frontului unitar european, pentru că atunci fiecare țară va încerca să înceapă să negocieze individual scutiri vamale. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci va reuși vânător, lupul vânător să divizeze oile europene? În primul rând, mulțumesc tuturor. Cred că multe preocupări au fost exprimate aici și le împărtășim. Nu avem toate răspunsurile la întrebările noastre cu cineva, pentru că e ca și cum noi jucăm fotbal și ei încep să joace handbal și arbitrul nu zice nimic sau arbitrul nu există. Deci noi jucăm fotbal și ne trezim că cineva începe să arunce mingea cu mâna peste capetele noastre. Deci cam asta e metafora care descrie cel mai bine stația. Dar dați-mi voie să răspund cât mai concret la ce m-ați întrebat. Cred că primul lucru pe care îl facem este să implicăm, implementăm din partea noastră ce s-a agreat în uh, luna iulie anul trecut. Mi se pare important să nu le dăm niciun fel de scuze, să, zicem, să zică că n-am îndeplinit uh, ceea ce am promis. Și dacă facem uh, ceva progrese pe partea de reglementare, unde avem și noi un interes, asta e bine. Bun, nu e tot ce am așteptat, dar am făcut câteva lucruri. Și apoi, după cum știm, politica este arta posibilului. Încercăm să convingem Statele Unite că e mai bine să colaboreze cu noi pe chestiuni bilaterale și începește relația cu China, mai degrabă decât să folosească metode tranzacționale și unilaterale pe care le folosește acum. Folosim toate mijloacele pe care le avem, mergem uh, în justiție, doar discutăm cu ei cât putem, încercăm să le demonstrăm efectele Uh, pe care aceste măsuri le au. Am spus că aceste tarife de 50% sunt detrimentale nu doar pentru noi, ci și pentru ei și industria lor suferă. Deci, cred că ar trebui să continuăm aceste eforturi și cred că mai devreme sau mai târziu, dacă vor să fim de partea lor ca să rezolve probleme dificile legate de reforma OMC și să introducă anumite practici care nu sunt acoperite de OMC, practici ale Chinei și ale altor țări în curs de dezvoltare, deci dacă rațiunea va prevala și vor înțelege că nu trebuie să escaladeze relațiile comerciale cu un partener, cu cel mai bun partener al lor, și o Europa unde ei au investit uh, mai mult decât oriunde. Nu trebuie să mai dau eu cifrele că știți că este cel mai mare partener comercial al lor și cumva e contraintuitiv să faci ce fac ei. Uh, și sperăm că privind uh, uitându-ne la acest acord uh, pe care l-am obținut, în timp vom obține mai bune rezultate și vom avea cooperare oricând, de câte ori este posibil. Este clar că uh, ce facem deja și unii ați, uh, ați, uh, v-ați referit la asta, în ce facem, transparența este importantă. Sigur că încercăm să ne păstrăm în limitele mandatului care ni s-a dat, fără îndoială, și cred că este de asemenea clar uh, că dacă va fi o negociere majoră privind tarifele, va fi o evaluare de impact și ne vom respecta toate regulile, așadar sperăm să rezolvăm această problemă și să arătăm stakeholderilor noștri că e un exercițiu în care toată lumea poate participa. Întrebarea domnului Danti, impactul acestor sume și din decizia Airbus. Cred că trebuie să separăm lucrurile. Airbus și Boeing că vom avea și noi o decizie privind Boeing la un anumit moment. Acestea sunt proceduri legale. Bun, da, e, e neplăcut, dar asta e, trebuie să respectăm regulile. Nu cred că trebuie să facem aici legătura în mod necesar cu toate celelalte probleme bilaterale care, după părerea noastră, sunt ilegale, ci să încercăm să-i convingem că trebuie să facem asta, să implementăm asta și să le spunem americanilor, și asta face legătura cu ce a spus doamna Wegen, dacă vor un război total uh, comercial, atunci și noi vom avea peste câteva luni mijloacele și le vom folosi, cum am spus. Nu o să stăm și o să așteptăm. Lista nu e finală. Trebuie să vedem ce produse vor fi țintite. Bun, într-o oarecare măsură va fi vorba și de avioane și de piese de avion, dar trebuie să vedem care vor fi finaliștii, ca să spun așa. Și apelul la unitate este înțeles foarte bine. Suntem cu toții în această situație împreună, data viitoare poate fi altcineva, și trebuie să facem ce putem să facem ca să obținem înțelegerea la nivel politic că uh, Uh, atunci când vom putea, va trebui să egalăm uh, lucrurile, pentru că e singurul mod în care putem acționa. Dar încă n-am ajuns acolo, deci haideți să nu speculăm. Trebuie să vedem întâi lista finală și apoi să vedem ce trebuie făcut și sigur să comunicăm foarte clar uh, cu Statele Unite și să le spunem că dacă fac asta, nu vom ezita nici noi peste câteva luni să le impunem măsuri de retorsiune think there's not much more I can say at this stage. If I missed a point. Nu știu dacă mai am ceva de spus în acest stadiu, dacă am ratat ceva, vă rog să-mi spuneți. Oricum, ideea este că vom continua să încercăm să facem eforturi și evident apreciem susținerea noastră pentru că aveți aceleași preocupări ca și noi. Evident că nu asta e calea pe care trebuie să mergem, dar uh, administrația americană nu este un monolit. Sunt mulți oameni din Washington care și ei sunt uh, preocupați de efectele pe care le au aceste măsuri asupra Europei. Deci unitatea nu înseamnă doar statele membre, ci și Parlamentul, Comisia, toți stakeholderii uh, să trecem uh, împreună prin această situație foarte dificilă și să o lăsăm, sperăm, în urmă. Domnul Kelly, un follow-up foarte scurt. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș spune că președintele Juncker nu a primit suficient credit pentru eforturile pe care le-a făcut ca să-l calmeze pe <laughs> Trump în iulie anul trecut și să obțină acel acord. Și trebuie să spunem acest lucru. Dar, în ce privește decizia Airbus de astăzi, asta permite, din câte înțeleg eu, Statele Unite să impună sancțiuni asupra noastră, tarife vamale, foarte curând, dar noi trebuie să așteptăm până uh, se dă decizia Boeing în primăvară și după aceea asta ar putea să-i dea un avantaj incorrect lui Trump, pentru că el ne-ar putea împiedica să luăm măsuri suplimentare și în același timp vreo 5-6 luni să ne impună tarife vamale și să previn, prezinte asta ca pe o mare victoria lui înainte de alegeri. Deci uh, calendarul deciziilor uh, OMC ne constrânge atât de mult și ne pune uh, într-o poziție dezavantajoasă, în timp ce el într-o poziție avantajoasă și întreb dacă putem face ceva ca să schimbăm această situație. Mulțumesc. Cred că este o întrebare foarte validă. Nu putem schimba procedurile din motive care țin de situația de acum 15-18 ani. Noi am început cazul nostru mai târziu. Asta nu avem cum să remediem. Ce putem face este să spunem foarte clar că scenariul pe care tocmai l-ați exprimat e un scenariu pe care îl cunoaștem și nu o să negociem cu pistolul la tâmplă și pe aceea să ne spună cineva ce putem să facem în octombrie, pentru că până atunci o să avem o soluție. Deci asta trebuie să fie mesajul clar, că avantajul temporal nu va funcționa pentru ei. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Ca să fiu sincer, n-aș, fi, n-aș vrea să fiu în locul dumneavoastră astăzi. Da, asta este datoria unui membru al administrației europene. Mulțumesc foarte mult! Încheiem așadar punctul 12 și trecem acum la punctul 13, asistența macrofinanciară pentru uh, regatul Hașemit al Iordaniei. Iordania va avea asistență microfinanciară după a primit încă din 2013, în 2016 200 de milioane uh, conform acordului și acum discutăm despre 500 de milioane pentru Iordania. It's a lot of money. Um, and to present... Sunt foarte mulți bani. Like to invite Mr. Santiago. Pentru a discuta această propunere, îl invit pe domnul Santiago Loranca Garcia, șef uh, de unitate la uh, Digi ECFIN, care se ocupă de țările din vecinătatea Uniunii Europene, pentru a ne prezenta așadar această propunere. 5 minute, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair, and uh, good... Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați membri ai Comisiei INTA. După cum știți, pe data de 6 septembrie, Comisia a adoptat o propunere pentru un nou program de asistență macrofinanciară pentru regatul Hashemit al Iordaniei în urma unei solicitări uh, a autorităților iordaniene din luna iulie 2018. Propunerea adoptată de colegiu, având în vedere situația Iordaniei, uh, contextul de vulnerabilitate și nevoile de finanțare externe. Prin intermediul acestui program, program de altfel care se încadrează într-un efort internațional, Uniunea Europeană ar contribui la stabilizarea financiară a Iordaniei, oferând finanțare pe termen lung în condiții interesante care ar permite o îndatorare sustenabilă, ar promova reformele necesare pentru a contribui la, pentru a spori rezistența economiei iordaniene la șocurile externe. Acest, această propunere marchează de asemenea sprijinul Uniunii pentru o țară care aduce o contribuție semnificativă la pacea și stabilitatea, cât și la dezvoltarea din regiune. Aici intră găzduirea unui număr semnificativ um, de refugiați, siri, de refugiați sirieni. Economia iordaniană este în continuare afectată de incertitudinea din regiune, cât și de conflictul din Siria, îndeosebi. Rutele comerciale fiind blocate, investițiile străine directe scad, ca să nu mai vorbim de prezența unui număr considerabil de refugiați din Siria. Dați-mi voie să prezint câțiva din indicatorii cheie care reflectă situația. Creșterea economică este scăzută de 1,9% în 2018. Se așteaptă și pentru acest an o creștere tot de 2%, de altfel cel mai scăzut randament economic din 1996 încoace. E nevoie în continuare de, fisc- de consolidare fiscală, în ciuda eforturilor realizate de autorități. reușitele înregistrate până acum în ceea ce privește reducerea deficitului fiscal au um, fost uh, inversate, deficitul a continuat să crească în 2018, tendința care va continua și în 2019. Din cauza unor venituri fiscale sub așteptări. Datoria publică este în continuare la un nivel considerabil, 94% din PIB. Datoria externă este în principal în uh, dolari americani. Deficitul de concurent este de 7% din PIB, deși acest lucru se îmbunătățește treptat. De altfel, în 2019 uh, au apărut uh, semnale încurajatoare în ceea ce privește evoluții, mai ales în ceea ce privește exporturile și veniturile din turism. În același timp, investițiile directe străine, un element central pentru stimularea creșterii și ocuparii forței de muncă, e departe de ce era odinioară. În uh, ultimii ani, 2005-2010, uh, Iordania a pierdut 5 uh, puncte din PIB, în 2011-2018 a scăzut la 2,5 și anul trecut a rămas la 2,2% din PIB. În cele din urmă, Având în vedere toate aceste date, șomajul a continuat uh, să crească. La ora actuală rata șomajului este de aproximativ puțin peste 19%. Afectată este în mod deosebit, uh, afectați sunt în deosebit tinerii și femeile. Conferința de la Londra, organizată în luna februarie acestui an, urmărea să aducă la oaltă eforturile comunității internaționale, inclusiv a Uniunii Europene, pentru a sprijini Iordania în efortul ei de a primi finanțare externă suplimentară pentru a acoperi nevoile externe de finanțare și pentru a asigura sustenabilitatea datoriei. De asemenea, este important pentru a sprijini acele reforme menite să promoveze creșterea care ar putea, de asemenea, genera locuri de muncă în sectorul privat. În acest context, Comisia deja și-a exprimat disponibilitatea de a lua în calcul un al treilea program de asistență macrofinanciară cantificat la undeva, undeva la 200 de milioane de euro. Acest angajament a fost uh, repetat la conferința donatorilor de la Bruxelles din, vara, din primăvara trecută, menit, uh, conferința menită să sprijine Siria și regiunea. Comisia însă a scos în evidență uh, că acest, uh, această finanțare va depinde de evaluarea nevoilor de finanțare externă ale Iordaniei. În vara anului 2019, femeia a terminat cea de-a doua revizie a programului de sprijin pentru Iordania, moment la care femeia a estimat că nevoile de finanțare externă ale Iordaniei se ridică la 6,4 miliarde de euro pentru intervalul 2020-2021. Iată așadar contextul în care autoritățile iordaniene au solicitat în iulie 500 uh, de milioane de euro finanțare suplimentară pentru a sprijini nevoile balanței de plăți ale țării, cât și uh, cercetare internațională. În urma unei evaluări aprofundate a situației politice și economice din Iordania, Comisia Europeană a adoptat pe 6 decembrie o propunere pentru un al treilea program de asistență macrofinanciară care se ridică la suma de 500 de milioane de euro. E vorba de o a treia operațiune de macrofinanțare, de asistență macrofinanciară. Cea anterioară a furnizat în iulie 2019 200 de milioane de dolari, iar în 2018 180 de milioane de dolari. Propunerea Comisiei e consecventă cu angajamentele anterioare exprimate în decizia pentru cea de-a doua asistență macrofinanciară din decembrie 2016 când Parlamentul European, Consiliul și Comisia și-au luat angajamentul că dacă condițiile vor cere acest lucru, atunci Comisia va veni cu o propunere suplimentară pentru un nou pachet de asistență macrofinanciară cu un volum suplimentar dacă e justificat. Programul propus va acoperi aproximativ 10% din nevoile de finanțare pentru intervalul 2020-2021. E un procent la care s-a ajuns după ce s-a luat deja în calcul sprijinul oferit de FMI și Banca Mondială. Considerăm că este un uh, procent rezonabil sub cel Uh, de sprijin oferit Tunisiei, acesta e de 20% sau Ucraina. Considerăm însă că e echilibrat și adecvat. La golul de finanțare de 6 miliarde de dolari va fi acoperit de Banca Mondială cam 500 uh, de milioane de dolari, comunitatea internațională, donatori bilaterali, inclusiv Uniunea Europeană, 3,1 miliarde de dolari și aproximativ 1 miliard prin emiterea de obligațiuni europene pe piețele de capital privat. Cu toate acestea, ar rămâne 1,7 miliarde de dolari lipsă. Sperăm că la nivel instituțional se va reuși acoperirea acestui gol. Cererea prevede trei plăți în acest interval și, bineînțeles, este condiționată de executarea unor reforme structurale. O parte din aceste reforme trebuie stabilită într-un memorandum de înțelegere care va fi încheiat între Comisie și țara beneficiară. Depinde de asemenea și de existența unui program FMI, un program comercial. La ora actuală, un program FMI se apropie de sfârșit în luna martie anul viitor și s-au început deja pregătirile de ambele părți pentru negocierea unui nou program. Bineînțeles, este important ca țara să respecte anumite criterii preliminare politice, respectul sistemului parlamentar, statul de drept, drepturile omului. Decizia de a acorda sprijinul pentru îi revine Parlamentului și Consiliului și în urma acordurilor din trecut am încercat să folosim același model pentru decizie. S-a făcut doar o singură modificare de natură tehnică la articolul 6, lucru care se datorează modificărilor uh, din regulamentul financiar în 2018. S-au făcut modificări. Am preluat formulări din regulamentul financiar pentru a ne conforma pe deplin. Sperăm că vom reuși să colaborăm bine noi dumneavoastră, Consiliu, pentru ca propunerea să fie adoptată de îndată și să intre în vigoare, sperăm, deja în acest an. Mulțumesc, domnul uh, Daniel Artistii, șeful adjunct al uh, Serviciului de Acțiune Externă. Îi mulțumim pentru această prezentare scurtă referitoare la propunere. Vă mulțumesc. Am să fiu succint. Uniunea Europeană și Iordania au relații excelente care se bazează pe un acord de asociere și pe prioritățile de parteneriat care sunt incluse în acest acord. Considerăm aceste țări ca fiind partenerii noștri și aliații noștri într-o regiune de altfel tulburată. Iordania se află într-o situație incertă, după cum s-a amintit deja, de altfel s-a vorbit de numărul considerabil de refugiați, de refugiați sirieni din țară, o serie de procese politice și economice sunt în derulare în această țară și credem că sprijinul Uniunii Europene este esențial pentru a asigura stabilitatea Iordaniei și prin extensia întregii regiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc și am să dau raportorului cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc și colegilor. Îi salut pe reprezentanții comisiei care sunt prezenți astăzi în sală. E o adevărată onoare pentru mine să fi fost desemnată raportoare pentru grupul de monitorizare Mașrec, sarcină căreia mă voi dedica cu adevărată pasiune. Discutăm acum despre acordarea unei uh, ulterioare asistențe macrofinanciare regatului Iordaniei, lovit uh, de situația geopolitică existentă la ora actuală în țările limitrofe, Siria și Irak. Trebuie să ajutăm o țară prietenă precum Iordania, care în acești ani uh, a luat, practic, a găzduit 1.300.000 de refugiați sirieni cu tot impactul pe care l-a avut asupra situației economice. A avut de suferit uh, de pe urma blocării rutelor comerciale și de pe urma scăderii uh, veniturilor din turism. Iordania, astăzi, așa cum s-a întâmplat și în trecut, are nevoie de ajutorul uh, european și internațional pentru a putea să-și revină din această situație problematică, pentru a putea uh, permite stabilizarea regiunii și pentru a controla fluxul migratoriu înspre Uniunea Europeană. Europa nu poate decât să aprecieze și să sprijine eforturile făcute de Iordania. Acest lucru și prin intermediul um, împrumuturilor obținute de la FMI sau prin ajutoarele macrofinanciare alocate în 2013 prin 180 de milioane de euro și în 2016 prin 200 de milioane de euro, care au fost uh, alocate în timp util. Acum, Iordania ne cere din nou ajutorul financiar, 500 de milioane de euro în trei rate, a, lucru care i-ar permite redresarea economică. Un sprijin important pentru o țară care luptă zi de zi împotriva terorismului islamist și care joacă un rol esențial în stabilizarea regiunii. În uh, plus, după conferința de la Londra din februarie 2019, donatorii internaționali și regionali, printre care Uniunea Europeană, și-au reafirmat dorința de a sprijini la nivel economic eforturile Iordanii, ajutând-o să păstreze stabilitatea economică și încurajând-o pe calea creșterii economice. Este important ca Iordania să continue cu reformele interne, punând în aplicare măsuri eficace, adaptate economiei proprii, să facă schimbările structurale necesare în favoarea țării și a cetățenilor săi. Bineînțeles, acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene depinde de acordarea anumitor garanții de către Iordania, mai ales în ceea ce privește menținerea unor mecanisme democratice, apărarea statului de drept și respectul drepturilor omului. Am primit deja semnale încurajatoare din 2018 prin reluarea importurilor de gaz și prin relansarea turismului. Nu suficient de puternice însă pentru a depăși îngrijorarea când vine vorba de datoria publică excesivă sau șomajul. Iată de ce este important ca Comisia să vegheze cum vor fi folosite aceste fonduri în următorii ani și pentru ca măsurile uh, care vor face obiectul um, acestor fonduri să se alinieze la obiectivele declarate. Este important să se evalueze bilanțul economic al țării, astfel încât um, dezvoltarea sa economică să fie susținută și să se atenueze impactul crizei migratorii. Sper să putem uh, duce la bun sfârșit acest dosar, atât în interesul uh, de a oferi sprijin Iordaniei, cât și în interesul întregii Uniuni Europene. Vă mulțumesc! Madame Bricmont. Doamna Bricmont. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru prezentare. Citesc în documentul de lucru al uh, Uh, personalului uh, din 6 uh, septembrie că statele beneficiare de ajutor macrofinanciar trebuie să respecte principiile democratice, să garanteze respectarea drepturilor omului și să respecte statul de drept. Comisia Europeană estimează că aceste precondiții politice sunt îndeplinite, pentru că dacă nu, n-am fi aici astăzi. Însă am fost uimită să citesc câteva rânduri mai jos că există probleme care persistă, mai ales în ceea ce privește drepturile uh, omului Există și uh, uh, violență împotriva femeilor, uh, protecție cu pedepsa cu moartea și așa mai departe. Deci situația regională este destul de dificilă, însă asta nu poate să scuze toate acestea. Deci mă întreb în legătură cu validitatea acestei asistențe, dacă condiționalitățile care o însoțesc vizează și un progres și un calendar uh, uh, precis. Și dacă nu, uh, știind că baza juridică fiind articolul 212, care se bazează pe articolul 21, cum vom gestiona această asistență dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite și apoi cum putem lega asistența aceasta de politica europeană de vecinătate cu statele din Sud. De altfel, sancțiunea de un milion de euro, uh, cum anume poate fi ea uh, obținută, dacă există rate de dobândă care se aplică aici și așa mai departe. Apoi, suntem în al treilea program de asistență, asta înseamnă că precedentele nu și-au atins obiectivele care au fost motivele pentru aceste eșecuri și care sunt lecțiile care au fost învățate în ceea ce privește uh, modul în care s-a gândit acest program? Și apoi, după datele cele mai recente, care datează dinainte de uh, războiul din Siria, Iordania uh, cu Siria și Israelul uh, erau printre statele cele mai atinse de inegalitate. Uh, Uh, și după aceea a urmat și un flux de aproximativ un milion de uh, refugiați. Uh, asistența vizează îmbunătățirea economiei și ușurarea poverii pe societate. Aș vrea să aflu dacă se fac eforturi pentru a reduce sărăcia și inegalitățile și dacă Comisia reușește să uh, gestioneze aceste uh, aspecte. Domnul Filogan uh, luni a reamintit aceste lucruri. Iar dacă nu, Comisia va lua în calcul toate aceste chestiuni în memorandumul de înțelegere. Operațiunile care vizează MFA susțin reformele structurale, reducerea șomajului și o creștere durabilă. Următorul vorbitor. Doamna Uh, Vor vorbi în numele colegului Jeremy de Sael, care își cer scuze că nu poate să fie alături de noi în această după-amiază din cauza altor angajamente. În numele grupului Renew aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru această prezentare și aș dori să exprim îngrijorările noastre legate de uh, dificultățile cu care se confruntă acum Iordania uh, din cauza uh, instabilității din regiune. Credem că este datoria noastră să susținem această țară pentru a se putea uh, reforma, pentru a asigura stabilitatea uh, acestei regiuni fragile. De aceea, grupul nostru ar trebui să poată susține adoptarea acestor uh, solicitări. Uh, de asistență macrofinanciară. Însă, cum a solicitat Parlamentul și anterior, în cadrul uh, uh, anterioarelor solicitări de asistență, grupul nostru va veghea la îndeplinirea criteriilor europene legate de această asistență macrofinanciară și de solicitarea sa. Mulțumesc! Da, oricum, aceasta este datoria Parlamentului, spune domnul președinte. Domnul Hans. Mulțumesc, Bernd. Uh, nu am multe de adăugat, vreau doar să spun uh, că Trebuie să ne asigurăm că textul final este aliniat uh, ultimelor mm, uh, uh, programe de asistență macrofinanciară pentru alte state și că se aliniază uh, uh, scopurilor uh, enunțate pentru această asistență. Mulțumesc, atât vreau să spun. Din partea Comisiei, acum uh, reprezentantul să are cuvântul. Mulțumesc pentru aceste întrebări eh, eh, care pun mai multe provocări poate decât altele. Însă sunt destul de cuprinzătoare, aș spune. Cum a spus eh, și raportorul, asistența macrofinanciară are niște obligații care vin la pachet cu, cu ea. Cum spuneam și în introducerea mea, există trei uh, tipuri de uh, condiții. Uh, prima condiție este cea um, uh, politică, precondiția politică, care, cum s-a menționat, uh, uh, presupune niște, niște îngrijorări legate de um, respectarea lor. E bine să există anumită flexibilitate aici, mai ales în ceea ce privește uh, imaginea de ansamblu și tendința uh, existentă. Pentru că a existat sau nu, uh, uh dacă a existat sau nu îmbunătățirea situației. Uh, opinia comună a Serviciului European de Acțiune Externă și a Comisiei este că uh, lucrurile s-au îmbunătățit și merg într-o direcție uh, bună. Uh, însă, firește, toate acestea trebuie evaluate. Uh, iar aceasta este parte a procesului de luare a deciziilor. Se spune acest lucru foarte clar. Orice finanțare va fi condiționată de continuarea respectării mecanismelor democratice, a statului de drept și a drepturilor omului. Orice deteriorare ar putea să prejudicieze alocarea acestor fonduri și va putea duce la o afectare a sprijinului. Apoi, Haideți să ne gândim care sunt reformele care pot fi susținute prin acest uh, instrument. Acest instrument de sprijin uh, presupune uh, stabilitatea financiară și stabilește și condițiile pentru o creștere mai uh, durabilă și mai uh, echitabilă. Uh, acestea sunt practic niște condiții pentru niște reforme care apar în memorandumul de înțelegere legat de sistemul financiar, de gestionarea finanțelor publice, de sistemul de impozitare și așa mai departe. Practic se vizează îmbunătățirea deficiențelor existente în ceea ce privește cheltuielile și de asemenea și reforme structurale pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. De asemenea, și piața muncii este vizată, iar aceste chestiuni sunt relevante pentru preocupările amintite în ceea ce privește inegalitățile sau sistemele de protecție socială. E ceva ce s-a întâmplat și în cadrul financiar anterior. Atunci au existat condiții pentru piața muncii și pentru protecția socială, iar intenția noastră este ca toate aceste domenii să fie luate în calcul uh, și pentru viitoarele memorandumuri. Avem deja experiență uh, cu două cadre financiare, uh, avem deja experiență, mă scuzați, cu uh, două uh, programe de asistență macrofinanciară. Uh, ambele au primit comentarii pozitive din partea evaluatorilor uh, externi. Trebuie să vedem uh, tot cu evaluatorii care este uh, uh, rezultatul uh, în care putea fi rezultatul în caz în care nu s-ar fi uh, acordat această asistență uh, macrofinanciară. Până la urmă, această evaluare pe ansamblu este pozitivă și tot sprijinul, inclusiv această asistență macrofinanciară, a dus la evitarea deteriorării situației și la păstrarea acestei țări ca element important, aliat important al Uniunii Europene în zonă tipul de sprijin oferit uh, va fi uh, uh, prezentat sub forma unui împrumut. Explicam acum câteva săptămâni cum funcționează asistența macrofinanciară, însă aș vrea să înțelegeți că aceasta este o Uh, operațiune de tipul următor. Uh, comisia merge uh, pe piețele financiare, ia un împrumut și îl acordă apoi acestor state beneficiare la exact aceeași rată a dobânzilor. Nu percepe niciun fel de taxe suplimentare acestor state. În mod tipic, condițiile pieței sunt foarte bune. Sunt condiții mult mai bune decât ce există în alte părți ale lumii la nivel de concesiuni Pot să dau un exemplu. Anul acesta am sprijinit și Tunisia, uh, vrem să sprijinim și uh, Iordanul. Data dobânzii era de 0,5%, 0,5% uh, cu o scadență de aproximativ 17 ani. Perioada anterioară a scadenței fusese mai scurtă. Deci aceste condiții sunt foarte, foarte utile pentru a îmbunătăți uh, situația și uh, pentru a oferi uh, uh, reziliență economiei uh, din Iordania toate aceste uh, uh, fonduri vor fi uh, legate însă de condiționalități, reforme economice uh, și continuarea uh, Uh, respectării uh, precondițiilor politice. Cred că am reacționat uh, la majoritatea întrebărilor. Dacă a mai rămas ceva, sunt gata să continui. A, 0,5% doar și eu aș fi interesat de astfel de rata dobânzii, spune domnul președinte. Reprezentantul SAE acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pot să spun și eu ca și colegii la comisie că avem o direcție pozitivă, că și noi considerăm că lucrurile merg uh, spre bine. E o situație care ar fi fost mult mai proastă în regiune uh, și în țară aceasta dacă n-ar fi existat sprijinul Uniunii Europene. Sigur, domnule președinte, discutăm adesea uh, de sprijinul pentru Iordania, pentru această regiune, pentru a avea o ancoră de stabilitate în toată această zonă, uh, pentru a putea integra migranții și așa mai uh, departe. Știm foarte bine ce se întâmplă și cu regulile de origine și sprijinul procesului de integrare al migranților. Uh, raportorul mai dorește să adauge ceva? Raportoarea. Mă scuzați. E mm, non, non molto di più. Nu, nu mai am multe de adăugat față de cele deja spuse de antevorbitorii mei. Aș spune doar că Iordania este cea mai europeană țară din Golf. Putem repeta cele spuse deja că e vorba de un împrumut rambursabil care va fi restituit așadar și care în plus reprezintă 10% din necesarul bugetar, e o parte, dar nu tot. Bineînțeles, criteriile aferente sunt prioritare și aceste angajamente trebuie menținute. Nu aș avea nimic în plus de adăugat. Mulțumesc! Thanks a lot. So, the draft report by... Mulțumim. Proiectul de raport al domnului raportor va fi discutat uh, la următoarea noastră uh, întâlnire pe 6-7 noiembrie, după care vom vota la INTA pe 3 decembrie, iar uh, probabil în plenar va ajunge în decembrie. Astfel încheiem punctul 13 de pe urnea de zi. Punctul 14, chestiuni diverse. Karin, există ceva? Nu, nimic. Mulțumim. Punctul 15. Reuniunea următoare va avea loc pe 6, 7 uh, noiembrie 2019. Începe pe 6 la ora 9, continuăm și pe 7 noiembrie, iar acesta este ultimul anunț. Vă urez o seară plăcută!